I think we can start. Cred că putem începe. Bună dimineața! Bevor ich die Sitzung eröffne, möchte ich noch mal sagen, wir sind alle Înainte să deschidem uh, ședința, vreau să vă spun că suntem cu toții triști și șocați de catastrofa care s-a întâmplat în Alpii francezi în această marți. Gândurile noastre sunt la victime, la prietenii și familia pasagerilor și uh, la uh, echipajul uh, avionului Germanwings prăbușit. De asemenea, foarte trist este că în acest avion era și o clasă de elevi care participau la un schimb cu Spania și care, practic, participau și la înțelegerea mai bună între noi în Europa. Condoleanțele noastre trebuie să le adresăm tuturor familiilor și vreau să vă rog de aceea să ne ridicăm pentru un moment de reculegere. Danke sehr. Mulțumesc. Was sich da abgespielt hat, ist eine Ceea ce s-a întâmplat acolo este o tragedie pentru aviația civilă internațională. În momentul de față nu este încă clar ce s-a întâmplat. Este foarte important ca victimele să poată să fie uh, Um, aduse înapoi uh, în orașele lor și este important și ca uh, să se înceapă activitatea de cercetare despre aceste cauze. Mulțumim de aceea cu autorităților franceze care participă împreună cu cele germane și spaniole la aceste activități foarte dificile de clarificare. Nu trebuie să speculăm ceea ce s-a întâmplat, o să mai vorbim despre acest uh, incident atunci când vom ști mai multe. Vreau să trecem la ordinea de zi acum, pe care putem să o adoptăm dacă nu există nicio obiecție din partea dumneavoastră. Senor președinte. Da, mulțumesc, domnule președinte. V-aș ruga ca și comisia noastră să fie în slujba autorităților care trebuie să realizeze o anchetă și să vedem în ce fel îi putem ajuta din punct de vedere legislativ pentru a îmbunătăți situația pe viitor în așa fel încât astfel de accidente să nu mai aibă loc și eventual să vedem dacă putem fi în slujba familiilor, autorităților, în ce fel putem ajuta. Am înțeles exact așa ceea ce spuneți și o să facem exact ceea ce a spus noastră atunci când vom avea câteva rezultate pentru ca să putem continua. aprobarea proceselor verbale din 23-24 uh, februarie. Dacă nu sunt obiectii, putem adopta aceste procese verbale. Și atunci uh, vreau să trecem la comunicările președintelui, dar aici uh, nu am nimic de adăugat, nu a existat. Nu a existat comunicări și bănuiesc că n-a existat nici nicio obiecție la faptul că nu au existat uh, comentarii. Mulțumesc foarte mult. O să-mi amintesc că nu ați făcut niciodată, nicio, nu ați avut obiecții la aceste comentarii inexistente. Trecem mai departe la cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară. E vorba de un vot unic uh, cu apel uh, nominal. Majoritatea comisiei, deci 25 de membri trebuie să fie pentru. Haideți să facem un test în primul rând, să vedem dacă de la PPE e cineva în plus. months. I know, away. I know. Okay. Yeah, yeah, I talked to them. Președintele vorbește fără microfon, dar spune probabil că trecem la vot, din câte înțelegem, mai mult sau mai puțin. Mulțumesc. Trecem la vot uh, cu privire la raportul de care vă ziceam, cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară, Ivo Belet, s-a deschis votul. S-a închis. și se adoptă cu 43 la 0, cu 5 abțineri și se atinge quorumul astfel. Dann kommen wir zur nächsten Abstimmung. Die Trecem la următorul vot, recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile de TIP. Wim van den Kamp este raportorul nostru și mai întâi vom vota compromisul A Cinei pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Atunci votăm compromisul B. Acum, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votăm compromisul C cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog. S-a deschis votul. PPE 1 în plus. Încă, în continuare, 1 în plus de la PPE. Acum e regulă și se închide votul. 29 de voturi pentru, 16 împotrivă și 2 abțineri și astfel se adoptă. Compromisul D. Wer dafür? Cine-i pentru? Împotrivă? Trebuie să votăm, să verificăm. Vă rog. S-a deschis votul. Wo ist Hanna? Moment, Hanna? Okay. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 23 pentru, 21 împotrivă și 3 abțineri. Se adoptă. Și acum Trecem la compromisul E. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul F. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul G. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul H. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul I. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum amendamentul 26. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. S-a deschis votul, se verifică. Abstimmung 26. Votăm amendamentul 26. Cine-i pentru? Nu, cine-i pentru, spune președintele. Îmi pare rău, s-a închis votul mai degrabă. S-a închis votul 22 pentru 24, împotrivă se respinge. 27 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67. Da, vreți verificare? Verificare la 27. S-a deschis votul. PPE 1 în plus. Acum e în regulă de la PP, deci s-a închis votul. 22 pentru, 26 împotrivă și nicio abținere se respinge. Amendamentul 67. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm. Verificăm. Se deschide votul. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis. 23 pentru, 25 împotrivă, fără abțineri. Se respinge. Amendamentul 36, cine-i pentru? împotrivă, Abțineri. Se respinge. Amendamentul 39, cine-i pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm acest amendament. Cine... Deci se deschide votul. Amendamentul 39, vă rog. Se închide. 22 pentru 25 împotrivă, fără abțineri, se respinge. Amendamentul 40. Cine-i pentru? Împotrivă. Se verifică. Amendamentul 40. S-a deschis votul. Și s-a închis. 21 pentru 25 împotrivă. O abținere se respinge. Amendamentul 44 acum. Cine-i pentru? Împotrivă se respinge. Abțineri se respinge. Amendamentul 68, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 69, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 72, pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Considerente. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul J. J. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se verifică. Amendamentul 7. Și s-a deschis votul. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 24 pentru, 23 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se verifică 8. S-a deschis votul, vă rog. Și s-a închis. 24 pentru, 23 împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. Și se, se închide votul. 17 pentru, 28 împotrivă și 3 abțineri, deci se respinge. Das bedeutet, dass es keine ceea ce înseamnă că nu va mai putea să existe aviz din partea comisiei noastre la TTIP. ich glaube, wir können dann in der Tagesordnung weitermachen. Cred că putem să continuăm cu ordinea de zi. Vreau să-l rog și pe domnul Leichtfried să se așeze la locul dumnealui, dacă se poate. Iorg, te rog. Puteți vorbi afară mai departe, dar aici trebuie să continuăm cu ordinea de zi, vă rog. Ines, te rog. Domnule Ertug, domnule Ertug, puteți să faceți, purtați această discuție afară, pentru că acum continuăm cu punctul următor de pe ordinea de zi. Discuția pe tema Fondului European de Investiții Strategice. Avem uh, două raportoare, Dominic Riche și Inesa Ayala Sender. O să le dau cuvântul mai întâi uh, raportoarelor Inesa Ayala Sender mai întâi. Gut. Wenn er damit einverstanden ist, dann gebe ich Monsieur Riquet das Wort. Dacă sunteți de acord, atunci îi dau domnului Riquet cuvântul mai întâi. <clears throat> Merci, Monsieur le Président. Donc, euh... Mulțumesc, domnule președinte. Împreună cu Ines, noi ne-am uh, înaintat acest raport acum vreo 10 zile și am luat la cunoștință toate contactele colegilor și toate amendamentele colegilor, 200 la număr, uh, pentru care le mulțumim pentru colaborare. Cred că va trebui să mai discutăm despre acest subiect cu raportorii din umbră cu care ne întâlnim în această după amiază. Ne-am mai văzut o singură dată înainte, dar a existat o muncă de colaborare cu celelalte comisii, mai ales cu Comisia ITRE, care este comisia noastră geamănă în legătură cu acest raport, pentru că acea comisie este de fond pe 5, 2 și 18 și 19, la fel ca și noi și este adevărat că împreună cu doamna Iala Sender am încercat să ne aliniem pozițiile uh, față de pozițiile ITRE pentru ca Parlamentul să poată să ofere o voce unică, având în vedere complexitatea acestui raport și numărul de comisii care sunt implicate. Sunt patru comisii de fond, două comisii lider și zece comisii care își dau avizul. Dacă doriți uh, să facem un rezumat, aș zice că, în general, ar, am putea să spunem așa, că, în ciuda complexității acestui dosar, există totuși o armonie destul de mare la nivelul Parlamentului pentru ca să ne exprimăm aceleași îngrijorări și uh, pentru a face propuneri în aceeași direcție. O secundă, vă rog, spune președintele, nu avem interpretare pe germană, se întâmplă ceva, aud engleză pe canalul de germană. Acum merge. Am înțeles. Bun. Continui. Așadar, există o serie de subiecte care vor uh, duce la mai multe dezbateri, cu siguranță, dar pe care vom putea spune că există o convergență globală și la care avem uh, o oarecare capacitate de a ne armoniza cu celelalte două instituții, dar mai avem un subiect care ne distinge foarte puternic de Consiliu și Comisie și la care nu am ajuns încă la niciun acord. În legătură cu aceste subiecte, putem spune că sunt patru subiecte importante. Primul se referă la guvernanță. Cred că toată lumea este de acord să Um, accepte că există o asociație la nivelul statelor membre și la nivelul asociațiilor financiare la nivel național pentru ca să existe posibilitatea pentru uh, actorii uh, privați și actorii la nivel național să se implice în acest, uh, în acest proiect. În ceea ce privește apoi earmarking-ul, criteriile de alegere a proiectelor, uh, deci selecția proiectelor pentru acest fond, există mai multe propuneri care se vehiculează. Unele sunt mai uh, stricte, alte propuneri merg destul de departe, chiar uh, față de anumite tematici precise, deci există tot spectrul de propuneri, însă nu cred că spiritul acestei propuneri a Comisiei a fost uh, acesta. E vorba de un instrument de creștere în care am vorbit despre mai multe îngrijorări uh, generale la nivelul Europei și trebuie să fie performant și nu se poate spune că acel șapit, capitol din atât cel mod de transport trebuie să aibă atâtea proiecte care să fie finanțate, pentru că mi se pare că este împotriva spiritului acestui dispozitiv care este fondul și care dorește atragerea capitalului privat către uh, proiecte care să fie cele de creștere. Eu zic că ar trebui să fim uh, mai degrabă indicativi în ceea ce privește recomandarea proiectelor care trebuie selecționate. Apoi mai avem o problemă legată de procesul de control. Este vorba de un subiect care necesită participarea noastră. E vorba de controlul dispozitivelor care trebuie să funcționeze în cadrul EFSI, însă controlul pe care vom putea să-l exercităm va fi mai degrabă un control ex post. Colegii au spus același lucru, însă vreau să subliniez faptul că mecanismul de garantare trebuie să se afle în interiorul BEI și la un moment dat, indiferent care sunt comisiile și care sunt implicate sau uh, cine este implicat, până la urmă tot bordul uh, de, uh, de la bancă va fi cel care va decide uh, și uh, nu trebuie să ne facem iluzii, chiar dacă vom avea un comitet director uh, și un comitet de investiții care, și comitetul director care controlează comitetul de investiții, totuși, de fapt, bordul băncii va fi cel care va aproba sau nu uh, un proiect. Deci, în faza de preselecție a proiectelor va trebui să se discute despre diferitele criterii, trebuie să știm însă că în conformitate, conformitate chiar cu tratatul, bordul băncii este cel care ia ultima decizie. Și mai rămâne o altă problemă, care este problema cea mai delicată, după părerea mea, și anume de unde provin fondurile din fondul de garanție. Deci trebuie să fie eliberate anumite sume pentru ca să fie alimentat fondul de garanție se pare că trebuie însă, în același timp, pentru un mecanism de garanție să fie fonduri de încredere. Însă lucrurile se încurcă, de fapt, atunci când începem să vedem de unde vin aceste fonduri. După cum știți, Comisia a propus să lovească puternic uh, Connecting Europe uh, Facility, mecanismul conectarea Europei și uh, strategia 2020. Parlamentul nu acceptă așa ceva și însă de, toate grupurile sunt de acord cu acest lucru, că nu se poate întâmpla, nu putem permite așa ceva și chiar toate comisiile sunt de acord că nu putem permite alimentarea din aceste fonduri. La nivelul comisiei noastre, toate propunerile care au fost făcute de către raportori și toate propunerile din amendamente merg în felul următor și anume în direcția tăierii articolelor sau capitolelor 17 și 19 și se fac propuneri diverse pentru propunerea unui mecanism de alimentare al fondului de garanție. Toată lumea este de acord că este vorba de un mecanism care nu este neapărat obișnuit. Autoritatea bugetară are într-adevăr foarte multe uh, constrângeri și circumstanțe de care trebuie să țină cont, dar cred că o să mai avem ocazia să mai discutăm pe viitor și cu raportorii din umbră Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că nu există toate posibilitățile legale pe care le doream. Există multe variante care nu sunt compatibile legal cu tratatul. De exemplu, fondul de garanție face parte din capitolul AA atâta timp cât nu am revizuit cadrul financiar multianual, nu se poate să extragem fonduri din acest capitol. Vreau să vă atrag atenția că dacă vom face aceste amendamente, nu vor putea fi acceptate pentru că sunt ilegale și nu sunt productive, pentru că noi căutăm cu adevărat un dispozitiv de înlocuire al uh, extragerii fondului. Nu putem, atâta timp cât nu s-a schimbat cadrul financiar multianual, să facem propuneri care merg împotriva acestui cadru și care sunt ilegale. Închei, domnule președinte, pentru ca să vă spun că, având în vedere ceea ce s-a discutat în alte comisii, de exemplu în comisia ITRE, sunt interesat să văd ce zice Comisia Europeană astăzi aici. Eu am fost foarte îngrijorat de poziția foarte rigidă a Comisiei. Dacă Comisia nu dorește să facă o propunere mai flexibilă la acest subiect, care mi se pare foarte stabil și în același timp puternic, atunci s-ar putea să existe consecințe pe care nu ni le dorim niciunul dintre noi. Cred că ar trebui să admitem, deci, că nu e vorba uh, de a demonta anumite mecanisme bugetare la care țin foarte mult partenerii noștri și care sunt eficiente și funcționează. Deci, trebuie să ne facem îngrijor, trebuie să ne îngrijorăm, cred eu, de o situație foarte puțin flexibilă în momentul de față. Și un ultim cuvânt, domnule președinte, s-a făcut uh, o, s-a vorbit de o declarație bugetară propunerea care se face de către raportori este în concordanță cu propunerile din raportul de fond, și anume să se refuze propunerea de amendare în uh, partea multianuală a bugetului, așa cum ceruse Comisia, încercând să extragă fonduri din mecanismul conectarea Europei și din Europa la 2020 din orizont, ceea ce noi refuzăm așadar ferm. Mulțumesc, domnule președinte, vă dau cuvântul înapoi. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul lui Ines la Sender. Gracias, <clears throat> președinte. Mulțumesc, domnule președinte, pentru răbdare. Mai întâi aș dori să mulțumesc, evident, colegilor pentru toate propunerile de amendamente, pentru că Există o mare majoritate care susțin, de fapt, poziția pe care am adoptat-o noi împreună cu domnul raportor și e clar că am redactat un text împreună. Și mai sunt de asemenea și elemente noi, idei noi, care vin și îmbogățesc textul. Acum, în ceea ce privește finanțarea, sunt de părere, așa cum spunea și colegul Riche, deși înțelegem intenția aceasta din amendamente și anume de a clarifica uh, faptul că va exista uh, această finanțare necesară pentru fondul de garanții, cred eu totuși că există, deci e un punct asupra care trebuie să atragem atenția, însă observ, așa cum spunea și domnul Ikea din or, că există anumite amendamente din partea colegilor de la grupul ECR care subliniază un uh, element pe care eu l-am subliniat încă de la bun început, și anume, uh, noi încercăm să avem o poziție clară față de poziția Consiliului și a Comisiei, dar o poziție clară, constructivă, creativă, inteligentă. Și în acest sens, comunicarea față de posibilitatea alternativă pe care o facem, de asemenea trebuie să fie foarte clară și foarte stabilă, în așa fel încât să nu creăm semnale de alarmă sau sentimente de uh, panică în rândul celor care Uh, nu ar fi neapărat de acord cu poziția Parlamentului. Nu. Trebuie să spunem că vor exista uh, surse de finanțare uh, vom da dovadă de creativitate, vom găsi acele platforme necesare în așa fel încât garanțiile să fie cât mai stabile cu putință, fondul de garanții să fie cât mai stabil cu putință. Și, în acest sens, dacă începem să căutăm fonduri în politica agricolă, în fondurile structurale, chiar cu posibilitatea ca pe viitor să deschidem și alte capitole bugetare, e bine, o astfel de atitudine va duce la apariția unei uh, instabilități, a unei situații care, de fapt, va uh, da apă la moara celor care contestă planul Juncker. Având în vedere planurile noastre bugetare, eu cred că există suficientă capacitate bugetară pentru a utiliza toate posibilitățile de flexibilitate, rezerva, chiar și capacitatea pe care am avut-o până în prezent de a avea front-loading, back-loading, să găsim, deci, acele surse de inginerie bugetară necesară pentru a putea garanta uh, în mod irevocabil și în mod sigur aceste garanții. Acum, dacă intrăm în alte capitole, așa cum spunea Dinaur și Dominic, s-ar putea ca anul viitor să fie modificări, să, fie, să intervină schimbări, nesiguranțe, dacă nu vom ști dacă vom putea finanța politica cu tare sau politica cu tare. Nu! Aici deschidem o cutia Pandorei care este foarte periculoasă și vom relansa discuții cu Consiliul, cu Comisia. E bine, eu cred că ar trebui să analizăm posibilitățile care există și să plecăm de la ideea că bugetul european trebuie să fie utilizat așa cum am hotărât noi, uh, europenii, pentru proiecte europene. De aceea aș cere să încercăm să ajungem la o convergență de opinii, în așa fel încât propunerile de finanțare pe care noi le-am făcut să poată fi suficiente comparativ cu cele făcute de celelalte comisii parlamentare. Evident, există posibilitatea de a realimenta dezbaterile referitor la sursele de finanțare. Colegi, vă amintiți foarte bine cât de greu este să ajungi uh, după discuții în trilog și după nopți întregi de dezbateri pe uh, probleme financiare și pe probleme bugetare să ajungi la un rezultat. Și dacă nu reușim să, să finanțăm așa cum trebuie fondul de garanție, e clar că vor exista și pe viitor discuții. Acum, în ceea ce privește celelalte proiecte. Vreau să mulțumesc colegilor asupra, pentru faptul că a, amendamentele se concentrează pe cele două regulamente și că stabilim astfel un cadru european în care să ne permită să lucrăm în mod foarte serios. Și în acest domeniu văd anumite divergențe. Există anumite propuneri din partea statelor membre noi dar cred că toate aceste propuneri pot fi discutate. Spre exemplu, proiecte de infrastructură care există uh, la nivel transfrontalier. Chiar și în țara mea, spre exemplu, există astfel de proiecte și cred că le putem analiza, le putem studia și le putem uh, încadra în uh, regulament. Acum, în ceea ce privește procentele de finanțare, acel felul în care procedura de selecție a proiectelor, Uh, da, cred că aici în continuare se poate discuta, putem analiza și cu siguranță vom ajunge la un rezultat. Iar în ceea ce privește proiectele imobiliare în domeniul urban, uh, eu, eu știu că în momentul de față Comisia Europeană nu știe prea bine cum anume trebuie să abordeze astfel de proiecte, dar eu cred că astfel de proiecte pot fi interesante pentru că pot fi durabile, pot duce la o reducere a emisiilor, pot asigura calitatea drumurilor în orașe și deci pot fi absolut interesante. Apoi, proiecte în domeniul energiei, de asemenea, pot fi interesante și să vedem cum anume le putem apăra. Apoi, în ceea ce privește guvernanța, așa cum spunea și Dominic Riche, eu cred că ă, prin ă, implicarea BEI abordăm astfel diferite etape. Există comitetul ă, director, există experți independenți pe sectoare Însă cei care vor pregăti în fond și la urma urmei proiectele sunt cei care au capacitatea de a face acest lucru. Deci eu cred că în materie de guvernanță în principiu nu vor exista probleme. Apoi, tema controalelor, controlul bugetar. De asemenea, în acest context încercăm să punem la punct un aviz pentru a vedea exact în ce fel, nu doar la nivel de ex post, ci și uh, tribunalul, uh, curtea de conturi, uh, Uh, în colaborare cu BEI, ar putea să facă acele procese de audit, de analiză pentru a găsi formula necesară prin care fondurile europene pot fi alocate pentru anumite operațiuni cu un anumit coeficient de risc. Ideea fiind să ne asigurăm că ulterior, în bugetul anual, vom avea descărcarea necesară ce poate fi realizată pe baza auditorilor uh, făcute uh, în prealabil. Și e clar că Banca Europeană de Investiții înțelege foarte bine că există recomandări și acestea sunt acceptate. Noi suntem cei care trebuie să ne asigurăm că uh, toate acestea vor fi și respectate în mod concret. Însă eu cred că există o parte inteligentă la nivel de BEI care poate accepta toate aceste elemente. Așa că pot să vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru toate amendamentele înaintate. Vom face eforturi pentru a găsi amendamente de compromis și să sperăm că astfel vom avansa. Jetzt Markus. Mulțumesc, domnul Marcus Piper, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și celor doi raportori. Un aviz foarte echilibrat și pe alocuri chiar foarte creativ. Merge și în direcția ITRE, ceea ce este foarte important. În calitate de comisie de specialitate trebuie să dăm un mesaj comun, puternic, vis-a-vis -vis de Econ și uh, buget. Să rezumăm încă o dată situația. În această facilitate Connecting Europe avem 26 de miliarde de euro, dintre care 11 sunt rezervate pentru țările de coeziune. Uh, Spania nu mai ține de acest grup, doamnă Ayala Sender. Deci 26 minus 11, mai rămân 15, nu mai Uh, vorbesc de deci, ce urmează după virgulă. Din 15 avem 2,7 pentru FC, uh, planul Juncker. Mai rămân 12,2, din care scădem 8 miliarde pentru prima licitație. Uh, au, s-au înscris 33 de miliarde din treaba Europa, deci dispar și acele 8 miliarde, mai rămân 4,2 din care 2 miliarde sunt legate de proiecte pentru Banca de Investiții. E un pic cam complicat de explicat, dar nu intră în CF și mai rămân 2 miliarde, din care 3 se leagă de CESA și de ERTMS. Adică avem minus 800 de milioane, nu mai rămânem cu nimic, din contră. În cazul unei a doua Uh, licitații sau la un moment dat visam la o a treia. Deci, ceful e îngropat și uh, degeaba ni, s-ar mai, ni se spune că s-ar mai întâmpla altceva sau că se mai salvează ceva. O situație dramatică pe care dorim să o subliniem în uh, comisia noastră aici. Sigur că suntem pentru uh, instrumentul Juncker, pentru că va aduce cu sine multe proiecte importante, dar tocmai în domeniile care ne interesează, adică căi acvatice, căi feroviare, nu se vor găsi investitori privați care să susțină aceste proiecte, cu atât mai puțin când vine vorba de proiecte transfrontaliere. Acolo se investește în țările respective, dar nu în proiecte transfrontaliere. Și de aceea sunt de acord cu ce spuneau colegii. Mi-aș dori să mai subliniem această situație dramatică și, din păcate, raportorii nu sunt de acord. Eu aș fi vrut să ne referim și la fonduri nefolosite din fondurile structurale, din uh, fondurile agricole. Sunt programe care nu funcționează de peste un an de zile. Avem întârzieri de peste un an. <clears throat> e deci previzibil că vor exista acele fonduri nefolosite. La fel de sigur ca a spune amen, amin la biserică. De atunci, de ce nu avem curajul să ne îndreptăm în acest sens și să reintroducem acei bani în bugetul general și să ajutăm instrumentele care au uh, suferit cel mai mult, Horizon și CEF. Eu asta voi încerca să fac, să Încerc să conștientizăm această situație. Mai există și alte lucruri diferite de cele spuse de colegi. Susțin toate alternativele, uh, toate finanțările alternative menționate de colegi. Aș mai sublinia o idee suplimentară cu care noi vom uh, veni, și anume surplusul la care ne așteptăm în uh, FC să le luăm de acolo pentru a le introduce în infrastructura căilor ferate din CEF de acord cu FC, da? Vor exista niște uh, fonduri în plus acolo și să le introducem în CEF, în mod uh, corespunzător, infrastructura căilor ferate. Tocmai pentru că avem lipsuri aici. Cât privește guvernanța, Parlamentul, sunt de acord cu raportorii, nu ar trebui să uh, exagerăm. Aici uh, experții trebuie să decidă pentru aceste programe. Nu avem voie să ne implicăm politic. E ok, așa cum a propus Comisia. Vom mai menționa, totuși, că în mare proiectele trebuie să se orienteze dispozițiilor din rețelele transnaționale, dar asta se poate face prin act delegat, nu trebuie să ne implicăm în uh, partea concretă. Mulțumesc încă o dată pentru un început foarte bun, uh, domnului Dominic Reche și domnului Ayala Sender, și împreună vom atinge cu siguranță compromisuri bune. Domnul președinte, mulțumesc. Urmează domnul Robert Zile. Mulțumesc, Michael. Da. Uh, au fost depuse foarte multe amendamente și ne-a mai rămas puțin timp pentru a găsi amendamente de compromis, dar cred că putem face tot ceea ce ne stăm putință ca și comisie pentru a ajunge la un acord. Aș vrea totuși să vă explic poziția mea pe anumite chestiuni. Poate niște chestiuni mai puțin importante, dar aș vrea să încep prin a spune că planul Juncker este și fondul de investiție este un fond temporar. Nu poate acoperi întregul, întregul um, cadru financiar multianual. Și să sperăm că nu vom avea dificultăți în Uniunea Europeană pe un termen atât de lung și că vom rezolva aceste dificultăți în anii ce vor urma. Apoi, scopul nostru pentru a menține TNT și uh, facilitatea conectarea Europei ca și uh, scopuri clare în domeniul transporturilor nu trebuie să fie periclitate de fondul Juncker de investiții. Am mai discutat acest lucru și există amendamente care merg în această direcție. Dacă fondul de investiții Juncker merge în alte domenii, și atunci nu putem face nimic. Dar dacă vin în domeniul transporturilor, nu trebuie să vină și să contravină niște politici pe termen lung în domeniul transporturilor, pentru că ar fi periculos acest lucru. Pentru că noile proiecte vor începe în anumite state membre și facilitatea conectarea Europei avea noi structuri, avea noi posibilități de parteneriate, în uh, foarte multe sectoare în statele membre și va fi ceva total diferit. Dar nu ne putem pierde, nu ne putem permite să pierdem scopul nostru din politicile noastre de transport doar după un an sau doi, pentru că altfel toată lumea ar fi dezamăgită. Deci ar fi un scenariu foarte prost. Apoi, în ceea ce privește guvernanța, aș dori să spun că sunt foarte multe amendamente prin care încercăm să spunem că vrem să menținem oarecare, un oarecare nivel de gestiune, de management, uh, nu neapărat politic, pentru că deputații nu au nimic de a face cu selectarea proiectelor. Dar, după părerea mea, Direcția Generală MUF trebuie să fie implicată în analizarea acestor proiecte pentru a putea asigura puntea necesară între diferitele uh, uh elemente, conectarea Europei și așa mai departe. Uh, eu cred că e nevoie de o astfel de abordare sectorială în domeniul transporturilor, dorință pe care noi am exprimat-o de mai mulți ani de zile la nivel politic și cred că în acest sens am făcut câteva amendamente și eventual la o întâlnire a noastră cu raportorii din umbră aș vrea să le explic mai în detaliu și să vedem dacă există sprijin politic pentru astfel de abordare pentru că doar experți la nivel bancar uh, în comitete de selecție a proiectelor nu pot să aibă această viziune transversală la nivel politic. Apoi, ceea ce a spus domnul Piper, și anume faptul că nu am avea bani pentru a doua licitație pentru facilitatea conectarea Europei. Și asta e adevărat. Dar dacă ne uităm la acești 2,6 miliarde din conectarea Europei, care sunt luate în funcție de propunerea Comisiei, eu cred că ăștia ar putea fi utilizați pentru a doua licitație. Asta nu înseamnă că schimbă rezultatul. Însă ceea ce mă îngrijorează pe mine este că multe propuneri care au fost înaintate uh, sunt pe chestiuni strict politice. Există amendamente care spun că trebuie să, dacă trebuie să luăm uh, luăm anumiți bani din anumite instrumente, chiar și din fondul de rezervă, deci fonduri structurale neutilizate, uneori, da, aceste fonduri există, dar avem instrumente pentru a încuraja coeziunea în anumite țări, pentru a încuraja aceste state membre de, pentru a utiliza aceste fonduri. Și cred că, din punct de vedere politic, ar fi un mesaj foarte greșit. Însă ceea ce mă îngrijorează pe mine și mai mult e faptul că anumite amendamente spun foarte clar că putem să luăm bani din capitolul 1B, adică fondurile de coeziune. Ceea ce ar însemna că acest lucru ar avea o incidență asupra uh, cadrului financiar multianual pentru 2016 și cred eu că este un mesaj greșit din punct de vedere al politicii în general, al politicii de coeziune în Uniunea Europeană. Nu putem atinge de acești bani, pentru că diversitatea în structurile de transportul, diversitatea în materie de coeziune în uh, statele membre, e bine, eu aș fi surprins dacă am face așa cum se propune în anumite amendamente, dacă cineva analizează abordarea fondului Juncker pentru a vedea pe țară, pe țări, în funcție de țări, fonduri de coeziune și alte fonduri, s-ar putea ca în anumite state membre mai mari, care nu beneficiază de fonduri de coeziune, să fie capabile să uh, introducă ceva fonduri, să le pună la dispoziție. Acum nu vreau să menționez nici state, nici sume exact, dar uh, care pot participa în comitetele acelea de selecție. Și cred eu că din punct de vedere politic acest lucru ar fi ceva periculos. În orice caz, sunt convins că noi la Comisia pentru Transport, împreună cu ceilalți raportori din umbră vom fi în măsură să găsim uh, un compromis foarte bun și să vedem și celelalte comisii ce au de spus. Mulțumesc, urma doamna Chiulă, care însă e prezent. Urmează doamna Karen Madeli. Merci Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, vreau să mulțumesc doamnei Ayala Sender și domnului Dominic Riche pentru munca depusă și cred că noi, ca și ecologiști, vom putea susține amendamentele ce au fost înaintate, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra câtorva aspecte. Noi suntem de acord cu înlăturarea articolului 19 și cu dorința de a modifica articolul 5, care ne privește pe noi direct Comisia noastră de transporturi. Dorința aceasta de a avea planul Juncker. Eu pot să vă spun astăzi, doamnă Ayala Sender, ați amintit acest lucru, pot să vă spun că astăzi ne aflăm în preajma unui summit pe climă și cred că uh, schimbările climatice și energetice trebuie să ne permită să răspundem acestor orientări exprimate în planul Juncker. Nu ar fi posibil ca un astfel de plan pe care eu îl consider a fi un plan de relansare pe mize ale secolului 21 nu poate să-și permită să mizeze doar pe aeroporturi locale și pe autostrăzi nu, trebuie să vizăm acea transformare ecologică de care avem nevoie și, din acest punct de vedere, aveți dreptate. Noi, ecologiștii, suntem gata să susținem, așa cum trebuie, vocea Parlamentului, vocea Parlamentului European, care este o autoritate bugetară și trebuie să facem în așa fel încât vocea noastră să fie ascultată în ceea ce privește criteriile de selecție a proiectelor. Deci, ne trebuie niște criterii clare niște criterii clare care să ne permită să întărim sinergiile în domeniul transporturilor. Noi ținem foarte mult la acest aspect. Și să putem asigura acele legături feroviare transnaționale, care în momentul de față sunt pur și simplu uitate în amendamente. Deci vom încerca să susținem acest lucru în așa fel încât să nu fie lăsate deoparte în aceste proiecte. Mulțumesc, domnule președinte. Vielen Dank. Dann wäre jetzt Christine revaud Mulțumesc, Christine revaud acum. Uh, Mulțumesc foarte mult celor doi raportori. Am spus deja cu ocazia prezentării în ultima comisie TRAN, raportul dumneavoastră este unul bun, care propune o adevărată orientare uh, nouă față de textul comisiei în favoarea transportului. Faptul că se uh, înlătură anumite contribuții din partea Orizont 2020 și asta în funcție de disponibilitățile care există la bugetul european este o alegere pragmatică, logică, corectă, care trimite un mesaj pozitiv în domeniul transporturilor. Și în acest context am depus amendamente care au drept scop să vină să completeze și să întărească acest raport, mai ales în ceea ce privește necesitatea de a revizui cadrul de reglementare, în așa fel încât acesta să fie mai flexibil pentru a crea într-adevăr condițiile necesare de relansare a investițiilor în Europa. Să garantăm principiul de adiționalitate, de complementaritate, în așa fel încât să ne asigurăm că proiectele acestea finanțate nu sunt doar proiecte BEI, și să ne asigurăm că Parlamentul European are într-adevăr un cuvânt de spus în uh, guvernanța acestui fond. Trebuie să se țină seama și de mizele de mobilitate urbană durabilă, trebuie să uh, întărim acele proiecte de infrastructuri care au într-adevăr un potențial, o adevărată plus valoare în materie de reducere a emisiilor de CO2 și așa mai departe. Ideea este că planul Juncker trebuie să fie un instrument de luptă împotriva crizei economice și financiare, deci un instrument de solidaritate europeană. Acesta vine și se înscrie într-un context de criză economică și în acest sens nu ne putem permite ca la punerea sa în aplicare aplicare să nu avem o prioritizare sau măcar, măcar să se pună accentul pe acele țări care sunt cele mai afectate de criză, acolo unde nevoile de investiții sunt cele mai urgente. Mulțumesc! Vielen Dank. Da jetzt keiner... Mulțumesc. Nu mai am alți vorbitori pe listă. Voi ruga Comisia să ia cuvântul. Foarte interesant pentru că au fost adresate întrebări Comisiei. Vă rog. Doamna Hazana. Mulțumesc. Stimate domnule președinte, dragi membri, Comisia dorește să mulțumesc celor doi raportori pentru munca depusă. Am văzut că apreciați propunerea făcută de comisie. Și e clar că CEF și Orizont 2020 au fost uh, afectate de aceste propuneri, dar ați arătat foarte bine cele trei probleme principale. Să începem cu guvernanța. Așa cum a spus foarte bine domnul Riche, băncile naționale fac parte din acest sistem de guvernanță, au făcut parte încă de la început și deja <clears throat> vedem răspunsuri pozitive din partea statelor membre care contribuie și participă la aceste fonduri și Comisia se bucură de acest lucru. Suntem de acord cu cele spuse de dumneavoastră și anume că analiza proiectelor care trebuie să fie finanțate trebuie să rămână la experți. Ei cunosc piața, ei pot asigura investitorii atât investitorii publici, dar în special pe cei privați, cu privire la viabilitatea acestor proiecte. Ați mai arătat și aveți dreptate că Parlamentul trebuie să joace acest rol de control. Și cred că, în calitate de autoritate bugetară, am văzut că mijloace există și direcția este bună mai ales date fiind amendamentele și propunerile pe care urmează să le faceți. Ceea ce privește al doilea punct cu menționarea fondurilor, aici părerile diferă un pic. Eu aș fi de acord cu raportorii. Trebuie să fim deschiși și flexibili. Să restricționăm eligibilitatea proiectelor de transport la cele care pot fi, dacă facem această restricționare, am putea exclude unele foarte importante pentru economia europeană. De aceea, Comisia tinde să fie de acord cu cei care cer o flexibilitate mare în acest sens. Și în ultimul rând, ceea ce privește finanțarea, Aici, așa cum s-a spus, trebuie să găsim un mecanism, asta a încercat să propună Comisia, un mecanism care să asigure stabilitatea. Altfel va fi dificil să asigurăm pe investitori că merită să participe la acest fond. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră că redeschiderea discuției cu privire la perspectiva multianuală e un proces riscant. Însă nu peste mult timp oricum ne vom găsi acolo. Și astfel ajung și la observația domnului Riche, care vorbește de situația financiară, dată fiind natura acestor operațiuni, e o legătură clară între titlul 1A CEF și Orizont 2020 sau 70% mai mult sau mai puțin din acel fond. În acest moment, așadar, nu putem, nu avem prea mare marjă de manevră. Eu cred că reducerile ar fi ar trebui să fie majore în alte programe, de exemplu în programul Erasmus. Înțeleg îngrijorările dumneavoastră, dar situația așa cum este ea nu prea poate fi soluționată altfel decât a propus Comisia. Și văd că domnul Zile vorbea de îngrijorarea că DigiMove s-ar putea să nu participe, să nu fie implicată. Nu, e implicată în evaluare, în acest proces, va beneficia de aceste granturi, asta rămâne în continuare sub controlul nostru, dar pentru finanțarea proiectelor de transport, DigiMove este partenerul natural al băncii, cel obișnuit. Sperăm că vom păstra acest rol atunci când lucrăm pe proiectul de selecție. Mai mult decât atât, avem aceste posibilități tehnice de vom încerca să susținem proiectele viabile. Mulțumesc pentru ocazia de a vă vorbi aici. Mulțumesc, dau cuvântul celor doi raportori. Cine dorește să înceapă? Domnul Riche, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegilor pentru remarcile pe care le-au făcut, pentru participarea lor, pentru toate comentariile constructive. N-am auzit nimic care să mi se pară surprinzător sau deranjant. Vreau să-i spun ceva lui Marcus pentru ca să îl conving că sunt absolut de acord cu analiza lui cu privire la ideea mecanismului de conectare, facilitare de conectare a Europei. cer scuze, cred că aceasta este într-adevăr un mesaj puternic. Înțeleg că trebuie să mergem uh, mai departe decât cadrul pe care ne oferă capitolul AA. Trebuie să încercăm să găsim o cale pentru a transmite exact acest mesaj, fără să rămânem, uh, fără să ne depărtăm de linia celorlaltor comisii. Consider ca și Robert, de fapt, că în deschiderea celorlaltor capitole nu neapărat țările din partea care fac parte din coeziune trebuie să fie cele care să fie destabilizate, în niciun caz. Cred că aici Marcus are de asemenea dreptate și cred că ceea ce a spus voi uh, se poate completa, de fapt. Am înțeles însă că mai sunt și alte subiecte. Cristine a exprimat câteva îngrijorări, a spus că trebuie să fim în același timp ordonați și în același timp atenți la subiecte sau uh, aspecte mai sensibile. Și aș vrea să închei spunând uh, ceva către comisie. Am notat o frază în intervenția dumneavoastră, stimată doamnă, care a fost foarte, cred eu, foarte apreciată de doamna Thatcher, și anume că nu există nicio alternativă, exact ceea ce ați spus și dumneavoastră. Eu cred că dacă aceasta este poziția comisiei, uh, o să trebuiască să avem o deziluzie foarte mare. Eu nu înțeleg de ce să nu fie nicio alternativă la discuția bugetară din start. Putem relua toate argumentele Comisiei despre încredere, stabilitatea fondului, nevoia de a avea o decizie care să permită cu adevărat uh, o rigiditate în uh, planul acesta, dar dumneavoastră nu aveți un argument solid pentru ca să ne spuneți că nu există nicio alternativă. Și uh, de asemenea, amintiți-vă că Parlamentul a mai fost în situațiile acestea. Mi se pare absolut de prost gust să spuneți că nu a existat nicio altă, niciun alt antecedent și aceasta arată cât de, de fapt, cât de dificultă, mari dificultăți aveți dumneavoastră, un fel de blocaj. Mi se pare că poziția aceasta în care spuneți că nu există nicio alternativă la fondul de garanție, la alimentarea lui, mi se pare foarte limitată. Am spus-o și către vicepreședintele Comisiei, cred că poziția Parlamentului va fi următoarea, și anume că nu vom accepta, și cred că este o poziție generală, într-adevăr, nu vom accepta această poziție că nu există nicio alternativă. Dacă nu vreți să fiți deschiși la o discuție pe tema flexibilității pe acest subiect, vom avea probleme foarte grave, să știți, între instituțiile europene. Și există un spațiu bugetar pentru ca să avem și securitate și stabilitate pentru acest fond. Suntem cu toții în acest Parlament, în comisiile respective, gata să, dezba să dezbatem pe acest subiect și cred că răspunsul acesta este absolut îngrijorător. Danke sehr. Jetzt kommt Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc încă o dată tuturor colegilor pentru comentarii și explicații în funcție de pozițiile lor. Uh, s-a mai spus deja, domnul Piper, vreau să vă spun că scopul pe care îl avem noi în Parlament față de soluția ușoară și simplă, între ghilimele, propusă de comisie și acceptată rapid de Consiliu, pentru că uh, nu afectează, după părerea lor, ceva concret, ci ceva așa care plutește în aer. Ei bine, scopul nostru care uh, este să avem o abordare mai complexă și, cred eu, și mai inteligentă și să avem și comunicare, cu atât mai multe elemente de confuzie, de complexitate inextricabilă în comunicare, cu atât mai greu. Noi trebuie să venim cu o comunicare clară pentru a spune exact adevărat care sunt elementele care sunt în joc, care sunt garanțiile, garanții stabile uh, și uh, irevocabile. Aceasta este miza, aceasta este miza noastră, ca să nu mai vorbesc de unitatea Parlamentului, unitate în plen. Dacă începem, așa cum spunea și domnul Zilea din aur, uh, și înțeleg foarte bine poziția sa, da, noi nu suntem o țară de coeziune, e ceva nou pentru noi, dar înțeleg foarte bine ceea ce se întâmplă în țările care pot beneficia de fondurile de coeziune, pentru că e vorba de niște uh, bani de care au nevoie pentru a putea avansa. Dar vreau să vă amintesc faptul că nici nu se utilizează cum trebuie. Uh, uh fondurile de coeziune, pentru că fondurile de coeziune sunt utilizate de asemenea și pentru a construi rețelele europene. Deci, nu trebuie să începem să uh, luăm fond, bani dintr-un fond pentru a-i utiliza pentru un alt fond. Uh, Însă, până transmitem mesajul nostru din Parlament și anume să știm exact ce anume se va utiliza, să avem bani suficienți, pentru că noi avem Uh, suficientă experiență în acest domeniu, în așa fel încât la final rezultatul să fie stabil și irrevocabil, garanțiile să fie prezente. Așa că, domnule Piper, noi trebuie să facem asta împreună, cu toți colegii. Cu toți colegii. Dacă începem să facem discrepanțe între țări de coeziune și țări care nu mai sunt de coeziune, atunci unii colegi se vor simți în pericol. Noi avem nevoie de unitate, avem nevoie de unitate și suntem capabili să obținem această unitate, pentru că de fiecare dată când am dat dovadă de voință politică în Parlament, am fost uniți. Suntem capabili probabil să menținem uh, un punct de vedere coerent în, ceea ce privește rezerva, stabilitatea și așa mai departe. Și mai avem la dispoziție chiar și o altă posibilitate, ca și ultim recurs, și anume să se includă o rezervă de 10% pentru instrumentele financiare. Și dacă unii spun că da, se utilizează acei 10% uh, și în ce fel aceștia pot fi mobilizați. Deci o ultimă posibilitate, extremă, dar nu cred că trebuie să ajungem într-o astfel de situație. Domnule Piper, noi trebuie să fim uniți Trebuie să fim uniți în plen. Și dacă colegii, eu știu, din Franța, din Spania, în domenii de agricultură, colegii care sunt uh, vizați în domeniul uh, coeziunii, vor da dovadă de poziții diferite, atunci nu vom ajunge la niciun rezultat. Trebuie să fim aliați, trebuie să lucrăm împreună. Oricum, noi vom studia pe fond propunerile dumneavoastră și vom vedea în ce fel vom reuși să ajungem la un maxim de garanții fără a pierde colegi pe drum, fără a pierde state membre pe drum, pentru că dacă suntem uh, uh, divizați, nu vom ajunge la un rezultat care să fie puternic. Apoi, în ceea ce privește cadrul financiar multianual, vreau să amintesc că propunerea Parlamentului, pentru că noi n-am fost mulțumiți de uh, sumele ce au fost puse uh, uh, la uh, bătaie. Vroiam un buget mai mare. Deci putem aminti acest lucru nu vrem să prelungim uh, bugetul așa cum e, ci vrem să-l îmbunătățim. Și doar asta ne va aduce stabilitate. În orice caz, așa cum spunea domnul Riche, suntem gata să ascultăm propunerile dumneavoastră. Apoi, în ceea ce privește cele spuse de domnul Zile. Da, aveți dreptate să fim prudenți având în vedere nivelul global, eu cred că avem suficientă materie de a, pentru a găsi proiecte. Banca Europeană de Investiții, experții, statele membre, toată lumea poate să caută și să găsească acele proiecte. Acum, noi trebuie să venim și să propunem niște proiecte pe care probabil inițial Comisia Europeană nu le-a luat în considerare. Însă, acum, dacă redeschidem întreg dosarul și spunem că trebuie să vină uh, numai proiecte noi, uh, nu știu dacă e abordarea cea mai bună. Trebuie să avem un echilibru. Apoi, evident, am avut o dezbatere foarte aprinsă, am avansat pas cu pas. Dar acum e clar că e nevoie de acele legături transfrontaliere și avem nevoie de asta. Da. Eu pot să vă spun că m-am luptat în țara mea pentru a avea astfel de, de proiecte de legături uh, transfrontaliere. Da, acestea lipsesc și lipsesc și știm foarte bine unde lipsesc și Comisia Europeană știe foarte bine acest lucru. Deci dacă le putem introduce foarte bine și frumos, eu m-aș bucura. Deci, putem explica acest lucru. Și în final, colegei Cristin, pot să-i spun că tema evocată este fundamentală. E clar că planul Juncker trebuie să vină în plus față de celelalte posibilități. Dacă începem să luăm dintr-un buzunar pentru a pune în celălalt buzunar, nu ajungem la niciun rezultat și atunci nu numai că politicile noastre vor fi moarte, dar și planul Juncker va fi unul decedat. Așa că trebuie să vină și să completeze. Și în final sunt de acord, referitor la cele spuse de comisie, sunt de acord cu colegul uh, Riche. Nu, aici nu discutăm de amenințări, nu discutăm de așa ceva. Eu cred că de fiecare dată când comisia vine și ne amenință, uh, ei bine, Consiliul vine și spune invers. Noi trebuie să fim uniți, trebuie să apărăm schimbăm sufletul și uh, uh, miezul muncii pe care o desfășoară Direcția Generală MOV. Dar acum, dacă veniți cu astfel de declarații publice, sincer, nu servesc la nimic, pentru că e ceva public și, sincer, nu duce la nimic bun. Noi întotdeauna am apărat uh, astfel de proiecte, pentru că până la urma urmei de multe ori com, com, Comisia a renunțat și s-a dat de partea Consiliului, dar iată că de această dată Comisia trebuie să fie de partea noastră și să ne ajute să găsim soluțiile care se impun uh, fără să vină să ne mai impună și alte lucruri. Comisia doar astfel poate să vină împreună cu Direcția Generală MUF și să fie un adevărat uh, partener împreună cu Banca Europeană de Investiții pentru a numi experți, să-i propună. Dar nu putem accepta să ne spună că dacă nu facem ceea ce vrea Comisia Europeană, atunci, uh, uh, fără de care lucrurile ar merge mai repede și ar fi mai ușoare, atunci uh, s-ar putea să avem probleme. Trebuie să avem o comunicare. Asta e problema cu care ne confruntăm noi în momentul de față. Soluția există. Soluția există. Problema e un pic mai complexă decât o abordează Comisia. Noi vrem și cerem Direcției Generale MUV să vină să ne ajute și să comunicăm. Să comunicăm soluția Parlamentului care este viabilă, care este inteligentă și care poate fi implementată în mod corect. Danke sehr. Mulțumim. Încheiem această discuție aici. Votul în Comisia TRAN va avea loc pe 14 aprilie și în plen a doua jumătate a lunii iunie. <clears throat> Atunci am trece la punctul următor condițiile de angajare în uh, industria aeriană, o prezentare a Universității din Ghent. Așteptăm un pic pentru că reprezentantul nu e aici. Facem o scurtă pauză.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

I think we can start. Haideți să începem. E vorba de condițiile de angajare în uh, industria aeriană, studiu al Universității din Hent. Atypical Aircrew Employment, uh, titlul oficial. Și ne bucurăm că profesor dr. Yves Jorans este aici. El este directorul uh, Institutului Internațional IRIS. Domnule Jorans, aveți cuvântul. Bine ați venit! Bună dimineața! Mulțumesc pentru această posibilitate de a vă prezenta aici un raport elaborat de noi uh, anul trecut, condiții atipice de angajare în uh, sectorul aviatic. A fost uh, un raport comandat de Comisia Europeană, CSCOR și partenerii sociali. Acest acesta este un studiu pilot care dorește să analizeze situația din uh, sectorul aviatic. Avem uh, studii de caz în mai multe state membre ale Uniunii se vorbește de un studiu comparativ și experții noștri au intervievat diferiți actori implicați, partenerii sociali, piloții, angajatorii, autoritățile de aviație civilă. Și apoi un mare chestionar, un mare chestionar strict între uh, piloți ne bucurăm să constatăm că am primit peste 6600 de uh, răspunsuri, o paletă foarte largă de piloți de diferite naționalități. Acest studiu a fost uh, transmis prin diferitele canale cunoscute în sectorul aviatic. S-ar vedea ca planșele să se vadă un pic cam greu, dar le veți primi, uh, nu vă faceți griji, le veți putea studia în detaliu după. Avem așadar o mare varietate de naționalități avem o paletă largă de companii la care lucrau acești piloți, deci avem o imagine de ansamblu destul de coerentă. Am văzut uh, despre ce tipuri de uh, companii aeriene vorbim. Cele cu prețuri scăzute, cele rețelele mari, cele regionale, cargo, uh, charter și așa mai departe. Deci aproape jumătate erau din marile rețele și un sfert erau cele uh, de preț redus. Ceea ce privește numărul de piloți care au răspuns, deci primele 25 de companii. Pe primul loc Ryanair, apoi Air France și așa mai departe. diversitatea se vede destul de bine distribuită. Am întrebat care e situația angajării, care e situația actuală și din cei 6600 care au răspuns, aproape 80% spuneau că au un contract direct, o relație directă cu angajatorul. Să știți că pentru un astfel de studiu noi am studiat situațiile atipice, deci cele diferite de o situație obișnuită. Deci avem printr alții care lucrau erau uh, liber profesioniști sau lucrau printr erau angajați prin intermediul unei companii sau printr-o agenție de muncă sau într-o altă direcție, altă relație. 79 sunt angajați direct. Și ceilalți, aproximativ 16%, spuneau că aveau alte feluri de relații. Revedem așadar uh, generalizată situația, aproximativ 16% într-o situație atipică, 5% lipseau. Ar mai fi important de menționat un lucru. Dacă ne uităm la relațiile directe de angajare, o diferență foarte clară. Asta în special, angajarea directă e folosită în special la marile companii care țin de marile rețele. În celelalte tipuri de uh, companii aviatice apar mult mai multe relații atipice de angajare. Aici, pe această planșă, ați primit, sigur, și studiul, dar e foarte uh, stufos. Aș uh, sublinea ce e interesant aici. E vorba de vârstă și tipul de uh, relație pe care o are un pilot cu experiență. Se vede foarte clar din studiu că există o diferență. Studiul clarifică faptul că Iată, există semne clare că piața muncii în domeniul piloților este împărțită între piloții mai tineri, sau poziții pentru piloți mai tineri și cu experiență mai redusă și, pe de altă parte, cei mai cu experiență și mai în vârstă. Uitându-ne la această diferențiere, iată vă putem arăta că între 14 și 15% dintre respondenți ne-au spus că lucrează pentru companii cu preț redus și că au experiență între 1 și 3 ani. dar uh, doar 2% din cei pentru, care zburau pentru rețele mari spuneau același lucru. 45% dintre piloți au menționat că au între 0 și 5 ani experiență, pe când la marile rețele era vorba de 8,6%. Nu dorim să spunem că piloții pentru companiile de preț redus nu ar avea experiență. Nu asta dorim să spunem, ci doar să arătăm diferența de vârstă și experiență și că piloții mai tineri, cu mai puțină experiență, au mai multe șanse să se angajeze la companii low cost, mai degrabă decât la marile companii. Vedeți aici diferența, diferențele în funcție de experiență. Aici, încă o dată, diferențierea în funcție de vârstă, La marile companii, majoritatea piloților sunt între 40 și 50 de ani, pe când la companiile low cost, majoritatea au între 20 și 30 de ani. Aici sunt cei uh, liber profesioniști, apar mult mai mulți în uh, companiile low cost. De asemenea, se vede clar uh, după studiul nostru că piloții își mai schimbă compania pentru care lucrează. În cariera lor, piloții schimbă de 3, 4, 5, 6 ori linia aeriană pentru care lucrează. De ce? Iată răspunsurile. Mulți vorbesc de condițiile de lucru, de tipul de avion folosit, e un avion mai mic sau mai mare, sau familie, sau salarii, o serie de răspunsuri. Am făcut acest studiu plecând de la ideea că după liberalizarea sectorului s-ar fi dus la mari schimbări ale situațiilor de angajare și am constatat că, într-adevăr, există mai multe situații atipice și că există un fel de competiție date fiind și costurile cu personalul. E drept că legislația, majoritatea legislației provine din perioada de dinainte de liberalizare, unde membrii echipajului puteau fi angajați doar în sistem tipic. Era vorba de linii aeriene naționale, înregistrate și operând în special în statul de uh, unde aveau uh, sediul, unde aveau drapelul. Aici lucrurile s-au schimbat, însă au apărut noi modele de companii, au apărut uh, Uh, companiile low cost, dar și altele. S-au schimbat și situația marilor companii organizate în rețele și se vede că în acest proces, asta încercăm să vă, cu această, să vă arătăm cu această planșă, avem baza, membrii echipajului și piloții, Apoi apare un intermediar la un moment dat între companie și angajați și lucrurile se schimbă. Acestea sunt exemple reale. Există o serie de companii mici și mijlocii, intermediare, agenții cu uh, ocupare temporară, agenții subcontractoare, avem broker avem diferite baze pentru diferiți membri ai echipei și asta nu e doar o problemă europeană, se regăsește la nivel mondial. Există companii bazate peste tot în lume. Dacă îi întrebăm însă pe piloți din când în când ce consideră că este ca problemă în sectorul lor, majoritatea, deci peste 80% spun că ei consideră că există o concurență enormă între piloți pe piața muncii europene și sunt de acord cu declarația că această concurență este o consecință uh, a diferitelor uh, condiții de lucru între uh, companii. Poate că 20, două treimi sunt de acord, de exemplu, cu afirmația că această concurență este o uh, consecință a costurilor piloților care sunt angajați de către companiile aeriene. Uh, care sunt uh, concluziile acestui studiu? Haideți să fim uh, foarte clari în legătură cu anumite elemente și poate că aceasta poate fi considerată chiar concluzia după interviuri, este că nu trebuie să ne limităm, să ne uităm, de exemplu, numai la Uniunea Europeană și la uh, ci trebuie să ne gândim și la sectorul în general, de exemplu la echipajul de uh, avioanelor, la costurile, de exemplu, pentru echipaj în China, care, de exemplu, sunt de 25% din costurile din Europa. La fel se poate întâmpla și pentru piloți. Și ceea ce mai constatăm, de asemenea, este că piloții sunt diferiți, desigur. Unii încep, de exemplu, cu un salariu care este de câteva mii de euro pe lună, în timp ce alții încep cu uh, de obicei piloți mai cu experiență, probabil de 100 de mii uh, sau câteva sute de mii de euro pe an, ceea ce nu este neapărat o excepție în uh, această meserie. Să fie foarte clar, nu înseamnă că dacă este o, companie, o branșă, o meserie atipică, înseamnă că nu este corect să fie așa. Ceea ce spunem este că trebuie să știm că aceasta are consecință pe cei care încep, de exemplu, foarte la început, când sunt foarte tineri. Vrem să mai subliniem și faptul că există o discuție foarte puternică despre ceea ce este atipic, de fapt. Atipic nu este un element care este tipic aviației, <coughs> este o chestiune care se poate repeta în toate branșele astăzi. Însă, ceea ce constatăm este că legislația în domeniul aviației civice nu ține cont de diferitele forme de ocupare atipică și de uh, delegare a forțelor de muncă în, uh, în general. Legislația socială, de asemenea, nu este capabilă să abordeze aceste fenomene noi, lăsând prea mult marjă pentru subcontractare și pentru așa numita inginerie fiscală. Competiția are riscul să meargă, într-adevăr, uh, acolo unde să, să atace așadar acele puncte slabe care sunt în continuare nerezolvate. Ceea ce constatăm însă în această branșă este că există într-adevăr uh, o tendință spre ocupare atipică, care aduce cu sine probleme în legătură cu protecția îngrijorărilor nevoilor uh, lucrătorilor. Știm că foarte, mulți state membre, foarte multe state membre sunt foarte divi, împărțite în ceea ce privește relațiile dintre ocupare și um, condițiile de ocupare și angajatori, e foarte dificil să facem uh, diferența și noi, pentru că există o diferență între angajați și uh, liberi profesioniști, de exemplu, și niciuna dintre forme nu este ilegală, însă există o tendință în acest sens și vedem așadar că în toate profesiile se aplică acest lucru. Totuși, acest fenomen ar trebui să fie foarte clar uh, distins de o clasificare a uh, auto a liber profesionismului, pentru că uh, problema în sine nu este liber profesionismul în sine, ci problema este atunci când e vorba de un liber profesionism fals, o fraudă. Și deci, când o persoană este trecută, înregistrată ca angajat, de fapt își ascunde câteodată statutul legal pentru a evita costurile și pentru a plăti mai puține, mai puține contribuții sociale și mai puține impozite. Trebuie menționat acest lucru și vedem aceeași tendință în mai multe domenii, diferența între, um, au, între liber profesionism și fraudă, care este foarte dificil de stabilit, mai ales că există, în primul rând, o distinție prea fină între angajați și liber profesioniști. Uh, Formele atipice de ocupare sunt în creștere și sunt un element de flexibilitate atât uh, din partea companiilor low cost, cât și în mare parte din partea lucrătorilor. Și rezultatul este că ingineria așadar duce la uh, ocupare precară această inginerie fiscală duce la ocupare precară și de multe ori apar probleme sociale. Aș vrea să subliniez și studiul uh, clarifică acest lucru, că trebuie să se facă o distinție între outsourcarea legitimată Uh, legitimă și uh, cea fraud, fraudată. Există uh, o tendință de a subcontracta pentru motive de fraudă. Însă, în legătură cu ocuparea atipică, trebuie să știm că există un risc, un risc mai ridicat de dependență al piloților de clienți. Și acesta este un pericol în mare parte, iar dependența foarte clară. Întrebarea este dacă ne temem că relațiile atipice ar putea să aibă un impact asupra felului în care se iau deciziile de a uh, lucra, de a zbura sau nu, siguranță sau nu și așa mai departe. Ceea ce constatăm uh, este că dacă nu există o relație de subordinare, subordonare, cred că este pozitiv o formă de cooperare legală între companie și pilot ține, uh, bineînțeles, foarte mult de dependența pilotului în față de uh, compania pentru care lucrează. Atât un angajat cât și un liber profesionist care depinde de compania respectivă <coughs> și deci nu mai își exercită autoritatea pe care o are, este un lucru o chestiune, este un lucru foarte gravă, poate chiar mai gravă decât uh, liber profesionismul fraudat. Există, sigur, diferențe de stil de gestiune și situațiile de fraudă merg de multe ori mână-mână cu sistemele de management defectuoase. Așadar, rămâne o marjă de manevră destul de mică în momentul în care nu există cooperare, dar unii piloți, de exemplu, au spus că le este teamă să abordeze problema managementului în uh, compania lor și că de multe ori nu mai iau decizii ca pilot uh, cum ar trebui din cauza acestei uh, temi, temeri. Um, ceea ce se mai poate vedea este că există un fel de legislație socială a la carte. Nu trebuie să uităm că nu există, de fapt, o piață europeană, ci există o piață mondială pe care trebuie să se orienteze și că în ultimii ani s-au luat mai multe inițiative și de către instanțele de dialog social, Parlamentul European, Comisie, pentru a încerca să lupte pentru un factor unic uh, care să conecteze mai bine piloții la o legislație corectă în negă- socială. Și ceea ce am constatat este că aceasta ar putea îmbunătăți situația foarte mult, dar nu putem să spunem în continuare că situația de astăzi, legislația merge cu toată în aceeași direcție și că lucrurile sunt bine armonizate. Avem reguli diferite, nu cred că trebuie să vă explic eu, dumneavoastră care știți foarte bine ce se întâmplă în sectorul aviației. Este un sector complicat și există multe uh, reguli care se aplică. De foarte multe ori uh, există îngrijorări foarte mari. Ceea ce mai credem și considerăm noi, pe lângă faptul că uh, este o nevo- există o nevoie de a conecta uh, aspectele de so- uh, securitate socială și de drepturile muncii, um, se referă la probleme precum cele de siguranță. Am indicat deja faptul că membrii echipajului care sunt angajați pe condiții atipice au un riscuri superioare de a face concesii pe chestiune de siguranță. Apoi se mai pune o problemă de monitorizare. Am menționat, de exemplu, și uh, faptul că uh, tocmai această cultură a neglijării siguranței este mult mai gravă decât cea a fraudelor în uh, angajare. Deși există foarte multe adaptări care s-au făcut uh, recent, nu s-a creat un unic model de afaceri și de practici unice în sectorul aviației și că și ceea ce se mai poate constata este că la nivel european, dacă facem ceva, vedem o tendință de subcontractare în afara Uniunii Europene către țările terțe, uh, de exemplu, companii din Dubai și așa mai departe. Întrebarea este ce putem face la nivel european. Eu cred că putem să uh, încercăm să găsim un nivel mai ridicat de uh, standarde. De asemenea, e nevoie de regulamente mai stricte și pentru școlile de zbor, școlile piloți, pentru că aceste școli uh, fac ca piloții să trebuiască să aibă cheltuieli uriașe înainte să găsească un loc de muncă și aceasta îi obligă să accepte anumite contracte care sunt periculoase din punct de vedere al condițiilor și care n-ar fi neapărat acceptabile uh, ba chiar trebuie să plătească înainte să primească un salariu, înainte să zboare, pentru că altfel nu își pot primi certificatul, de exemplu, de pilot, ceea ce este o tendință foarte periculoasă, bineînțeles. Avem foarte mulți piloți care se plâng de acest lucru, că există o diferență foarte mare între școlile de pilotaj și ce ar trebui făcut? Credem că trebuie mai îmbunătățite regulile, trebuie să existe o limitare mai strictă a timpului de zbor, nu este deloc uh, bine să nu existe un control al timpului de zbor, nu se știe exact câte ore zboară piloții dacă zboară pe mai multe companii, de exemplu, sau uh, un zbor uh, ar fi nevoie de asemenea de o abordare mai integrată din partea instituțiilor europene pentru ca să putem combate toate fraudele din partea tuturor uh, um, actorilor implicați. Și vreau să închei spunând acest lucru, cerem tuturor actorilor implicați să facă tot posibilul să nu permite uh, ca uh, sectorul aviației să devină la fel ca sectorul maritim, pentru că există foarte multe aspecte de siguranță, să nu ajungem la dumping social și în niciun caz să nu permitem o situație de conveniență și de complacere pe care nu avem momentan în sectorul uh, aviatic. Nu trebuie nici să avem uh, echipaje care sunt create uh, de asemenea uh, într-o situație care nu ar respecta drepturile. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru acest studiu, mulțumesc pentru propunerea și prezentarea foarte interesantă și acum am mai mulți vorbitori, mai întâi George Bach. Mulțumesc că m-ați lăsat înainte, spune doamna Clun. Mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră. Este o prezentare foarte interesantă, foarte complexă și care arată ceea ce au răspuns peste 6.000 de um, piloți. Este într-adevăr o informație foarte fiabilă și care se bucură de multă credibilitate. Sunt foarte surprinsă să văd că 79% dintre piloți sunt uh, în contracte de muncă fixe, având în vedere ceea ce auzim despre companiile low cost, uh, faptul că există mulți care lucrează pe contracte, e foarte ridicat acest, uh, acest procent de 80% aproape și dacă ne uităm la ocuparea atipică și la liber profesionism, la activitățile pe bază de contract, e foarte interesant să știm că, de fapt, aceștia sunt foarte puțini care practică astfel de uh, angajări, însă totuși e vorba de o tendință care este în creștere și de aceea este îngrijorătoare. Există multe chestiuni pozitive, dar aviația este o piață globală, există un sistem uh, global despre care trebuie să vorbim și trebuie să vorbim și despre companiile care nu sunt bazate în Europa, pentru că trebuie să rezolvăm și problema siguranței și îngrijorilor de siguranță atunci când avem acești competitori externi. La uh, formele atipice de contractare, acestea s-ar putea să aibă să joace un rol important. Cred că piloții, capitanii, comandanții înțeleg că întotdeauna ei trebuie să fie cei care au ultimul cuvânt și că nu interesele comerciale trebuie să dicteze regula. Trebuie să vedem dacă chiar se întâmplă așa și cred că ar trebui să vedem dacă aceasta este viziunea piloților sau a celor care îi angajează. E important ca această atitudine să nu dispară, iar în formarea lor, piloții trebuie să învețe de la început acest lucru, capitanul este cel care ia decizia și de multe ori nu se respectă acest lucru, deși este o linie roșie în ceea ce privește pilotajul. O altă chestiune interesantă s-ar putea ca atunci când schimbă de companie să-și schimbe atitudinea, să meargă, de exemplu, să lucreze pe bază de contract pentru a face zboruri charter, pentru a lucra cu companii intermediare. Deci, din nou, trebuie analizat tot parcursul, iar noi, ca și Comisie pentru Transport, ar trebui să notăm aceste tendințe. Trebuie să vedem ce se întâmplă, cum se întâmplă, pentru că se poate întâmpla și în Europa, se poate întâmpla în uh, America se poate ca un pilot așadar să schimbe de rute și trebuie să existe o regulă unitară și trebuie de asemenea să existe um, o formă de uh, gestionare a acestor fenomene. Există foarte multe informații de valoare, aș spune, din acest studiu, dar cred că aspectul de siguranță este cel mai important și aspectul legat de întrebarea cum am putea garanta ca echipajele care sunt în afara Uniunii Europene și care zboară în Uniunea Europeană, deci care fac parte din piața concurențială în domeniul aviației civice, să respecte aceste standarde. E o chestiune foarte importantă care se ține așadar, care ține de siguranță așadar. Mulțumesc foarte mult. Atunci acum îi dau cuvântul lui Ines Aia la sender domnule președinte. Aș dori să mulțumesc din suflet uh, raportorilor pentru acest studiu, care este o bază foarte utilă pentru a pregăti măsura pe care vrem să ne propună Comisia. E vorba de un pachet social și avem în continuare timp pentru a pune capăt degradării condițiilor de lucru în acest sector și e clar că avem probleme, nu numai pe uh, drumuri, pentru că e clar că acolo putem introduce un tacograf și în principiu acesta ne permite să vedem uh, câte ore s-au condus, uh, un șofer câte ore a condus la, uh, în șir. Uh, dar în cadrul uh, aviației e clar că ne putem aștepta să existe contracte corecte și nu așa cum am constatat în anumite companii, în anumite cazuri. Și trebuie să ne asigurăm că piloții respectivi vor avea uh, la un moment dat, poate, acest tip de cartelă care să contabilizeze uh, orele de zbor. Uh, dacă e să ne uităm la anumite companii, în, spre exemplu în Barcelona, știm că uh, piloții au posibilitatea să doarmă undeva într-o, într-o facilitate care se află în parcarea companiei la aeroport deci în niște condiții destul de precare. De aceea cred eu că este absolut necesar să utilizăm toată această informație foarte vastă, foarte interesantă și amănunțită pentru a putea aborda în amănunt uh, toate aceste elemente, în așa fel încât să venim până la urmă nu numai cu o propunere care să țină seama de drepturile pasagerilor, ci și de drepturile lucrătorilor. Acum, aș avea o întrebare. Dumneavoastră ați spus că situația pilotilor uh, piloților independenți, autonomi, acum, care sunt tineri, care sunt autonomi. Aș vrea să știu, printre aceștia, aș vrea să știu dacă există diferențe în funcție de, nu neapărat compania aeriene, ci intermediari. Diferențe care vin și intervin pentru a-i pune în concurență concurența în rândul piloților. Apoi, aș dori să știu ceea ce se întâmplă, evident, ceea ce se întâmplă în cockpit este important. Configurația aceasta poate duce la o situație diferită în funcție de disponibilitate sau să vedem dacă există o garanție în așa fel încât Uh, noi să trebuiască să venim cu o legislație în acest domeniu. Am avut uh, nu de mult în Paris o discuție, o dovadă directă din partea unor tineri piloți care ne spuneau că plăteau pur și simplu pentru a fi copiloți în avioane comerciale. Deci unde care transportă pasageri, pasageri care își plătesc biletul, în așa fel încât să poată să acumuleze ore de zbor. Pentru că sunt obligați să aibă un anumit număr de zbor, ore de zbor. Lucru care mie mi se pare absolut uh, incredibil. Una e când trebuie să înveți ceva, că ești în stagiu sau uh, te formezi și alta e când trebuie să plătești tu însuți pentru a, ca să poți să lucrezi. Mi se pare o situație absolut brutală, absolut uh, groaznică și trebuie neapărat să găsim o metodă de a legifera. Apoi, în ceea ce privește școlile pentru formarea piloților, aș dori să știu cum am putea să intervenim pentru a monitoriza aceste școli în Europa, pentru a vedea cum anume am putea introduce eventual o legislație în acest domeniu, dacă există diferențe atât de mari, discrepanțe atât de mari. Să există o armonizare în materie de uh, uh, elemente care sunt predate în așa fel încât să nu se iasă din normele ce ar trebui să fie prevăzute în materie de formare. Mulțumesc. Mulțumesc, Jackie Foster. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și bun venit uh, colegilor care ne-au prezentat acest raport și mulțumim pentru el. Cred că ceea ce ne interesează pe noi foarte mult este clar că e vorba aici de modele de afaceri, e vorba că este vorba de uh, faptul că aceste companii sunt cele care transportă pasageri, deci este foarte important să știm acest lucru. Liberalizarea a început, cred, în anii 80. Primul, uh, uh, prima companie care a liberaliz, s-a liberalizat a fost British Airways. Eu am, fost, am lucrat pentru această companie 25 de ani. Pe atunci aveam uh, chartere și avem Aveam așadar companii oficiale, publice și companii charter. Și ceea ce s-a întâmplat este că aveam de ales uh, pe unde doream, care doream să, să zburăm, puteam să alegem să ne luăm familie, puteam, aveam mai multe privilegii. Este așadar o industrie care s-a dezvoltat foarte mult și în Europa suntem lideri mondiale în acest uh, sector. Trebuie așadar să punem lucrurile în context înainte să facem uh, afirmații despre ceea ce este atât de oribil în această situație. Este clar că odată cu companiile low cost, EasyJet, Ryanair și așa mai departe, situația s-a schimbat pentru că ei um, sunt op, um, angajează 80 de milioane, vo, uh, transportă 80 de milioane de persoane pe an pentru că sunt uh, reglementate, sunt companii reglementate, au costuri foarte bune, au uh, un, uh, au un record de siguranță foarte bun, deci o, nu există îngrijorări din acest punct de vedere și aceasta este ceea ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene și la nivelul mondial în general. Această expansiune s-a întâmplat, clar, e clar că nu există vorba, nu e vorba aici de leasing, e vorba de uh, companii care s-au uh, sunt de sine stătătoare. Sigur că e interesant să vedem care sunt modelele diferite de contractare, dar pentru mine, mie mi se pare destul de ciudat să mergem într-o direcție care este se fac afirmații generale. E adevărat că persoanele lucrează pentru diferite uh, companii și ei vor lua decizii, poate, uh, de siguranță pentru Uh, motive de comerciale, însă eu nu am întâlnit așa ceva în cariera mea niciodată. Piloții sunt profesioniști, sunt profesioniști care au certificate în care unde uh, dacă se face o depășire, există o reglementare foarte clară la nivel național și la nivel european. În ceea ce privește orele de zbor, ba nu e adevărat, există o uh, înregistrare a orelor de zbor, e clar că fac parte mulți dintr-un acord colectiv, au reprezentanți ai sindicatelor, deci nu uh, cred că este vorba de ceea ce spuneți dumneavoastră. Eu nu spun că totul e perfect, pentru că e clar că s-ar putea să fie ocazii în care condițiile de lucru nu sunt atât de bune cum ar trebui să fie și eu sper ca oamenii atunci să poată poată să, își, uh, să se adreseze autorităților civile din țara lor sau dacă fac parte dintr-o companie să meargă la nivelul cel mai înalt al companiei pentru ca să se plângă. Dacă cineva, un politician, dorește să-mi spună mie că are îngrijorări grave față de aceste subiecte și dacă le uh, au temeri să meargă la autoritățile respective, pot să vină confidențial la noi. Sunt convins că putem să vorbim cu ei și într-un mod confidențial. Deci e foarte bine că avem acest raport. Nu știu exact ce îmi spune de fapt acest raport. Eu nu am constatat nicio diferență siguranță, ați vorbit despre un punct, ați menționat EasyJet. Și pe de altă parte spuneți că EasyJet are un sindicat și există sindicate însă de zeci de ani. Poate că nu vedeți o recunoaștere a sindicatelor la nivelul aviației generale, însă uh, General Aviation este foarte diferit, diferită de mulți, uh, multe companii cu care zburăm. Deci Aici se spune că există foarte multe contracte de zero ore, așa zis. Cine folosește aceste contracte în Marea Britanie? Vreau și eu să știu, mă trebuie mai multe informații pentru a putea să iau o decizie. Înțeleg că este interesant să analizăm acest lucru, dar informația detaliată lipsește aici. Poate și colegii uh, Um, trebuie să, să fie de acord cu colegii de acord cu mine, este foarte ambigu. Însă se fac anumite comentarii care sunt mai degrabă anecdotice. Deci, pe total, uh, foarte interesant studiu. Mulțumesc foarte mult că ați venit dar uh, m-a lăsat cu mai multe întrebări decât uh, ne dă răspunsuri. Nu am învățat nimic, de fapt, dar știu că sunt uh, o persoană care spune lucrurile verde în față. Nu știu exact care este obiectivul acestui studiu, acestui exercițiu și în ceea ce privește școlile de pilotaj, doar ca să vă informez, toate școlile de pilotaj în care puteți obține o licență pentru pilot de linie au exact o, o supraveghere din partea Autorității Naționale de Aviație și există și EASA, care este agenția uh, EASA, am cer scuze, de uh, Europeană de Siguranță Aviatică și uh, dați această impresie ca și cum cineva poate să-și ia o o licență de oriunde, însă nu este așa deloc. Nu oricine poate să-și obțină o licență de oriunde Există anumiți uh, piloți care poate au contracte pe care nu știm noi de unde le-au obținut, dar asta nu înseamnă că și licența este la fel. Cred că nu avem timp acum să studiem uh, toate aceste aspecte, dar într-o săptămână ca aceasta, în care exista foarte multe incidente și în ultimele luni, de fapt, cu Malaysian Airlines și cele recente, eu zic că trebuie să fim foarte circumspecți atunci când vorbim despre lucruri. Sigur că putem vorbi despre multe lucruri, dar trebuie să avem grijă cum abordăm problemele, mai ales când e vorba de siguranță, securitate, aviație și alte mijloace de transport. Mulțumesc! Ja, danke. Jetzt habe ich mich auf die Redeliste gesetzt. Mulțumesc, acum am pus eu pe o lista de vorbitori. Și, uh, într-adevăr, ceea ce ne-ați uh, spus noastră se leagă și de dezbaterea pe care am avut-o noi cu privire la timpul de zbor pentru piloți, la timpii de zbor înregistrați. Uh, Eu am spus uh, de multe ori că nu vreau să merg cu avionul dacă un pilot a zburat deja 24 de ore sau 30 de ore la rând, pentru că întotdeauna trebuie să existe o pauză la fel de mare ca uh, momentul de lucru, uh, de, ca orele zburate. Ceea ce spune Jackie Foster în legătură cu competiția și cum s-a schimbat uh, situația, da, prețurile au uh, scăzut, dar știm exact care sunt costurile. Uh, nu exista înainte, de exemplu, niciun chelner la o braserie care este uh, liber profesionist. Acum se poate, pentru că acum prețurile au putut să scadă și, deci, înainte această variantă nu exista și lucrurile s-au schimbat pe piață în momentul de față. Iar ideea cu 80 de milioane cu, care zboară cu Ryanair în fiecare an, cred că uh, a făcut, uh, Ryanair a avut 300 de uh, milioane minus, dar au arătat ca și cum ar fi avut o cifră de afaceri de 300 de milioane, un profit chiar, îmi cer scuze. Deci de unde aceste cifre? E clar că nu toată lumea în Uniunea Europeană plătește uh, impozite, dar 500 de milioane plătesc totuși și poate că pentru că prețurile sunt atât de Uh, joase pentru că nu mai se plătește taxă pe kerosen, de exemplu. Pentru a obține această cifră, în Germania avem 23 de aeroporturi uh, internaționale și 17 sunt în deficit, însă în căile ferate care există, dacă există un deficit, imediat se închide gara respectivă sau uh, linia respectivă. Uh, Însă 17 aeroporturi internaționale în Germania merg mai departe, nu contează pentru că se plătesc impozite din partea contribuabilului pentru aceste aeroporturi. Eu zic că trebuie criticat această atitudine, bineînțeles, și vrem să avem o concurență loială și nu neloială, cu atât mai puțin față de cei care sunt mai poluanți decât ceilalți și mai poluatori. Mă bucur că s-au, uh, s-a făcut un bilanț în acest sens. Avem nevoie, într-adevăr, de o reglementare la nivel mondial, la nivel uh, internațional, pentru ca să nu se taie de la siguranță uh, dacă, de exemplu, zborurile sunt mai ieftine, că n-aș vrea să plătesc puțin pentru un zbor care e ultimul. Mulțumesc. Dominic Riche. Monsieur le Président, je vous remercie euh, son Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc celor care au venit și au făcut această prezentare astăzi și, sincer, am fost surprins pentru că există un lucru care nici măcar n-a fost abordat de studiu și nici de colegi care pe mine mă îngrijorează. Am înțeles foarte bine că există din ce în ce mai multă inginerie subtilă, așa, pentru a optimiza, între ghilimele, regulile sociale în momentul în care vrem să lucrăm în condițiile pe care dumneavoastră le-ați descris, și anume că piloții se află în astfel de situații. Acum, bun, dar există aici totuși un avantaj. Dincolo de calitatea nav- aeronavelor, dincolo de calitatea reglementării în ceea ce privește siguranța aviatică și reglementarea la nivel social, uh, Primul element de securitate la care mă uit eu când mă urc în avion e tipul care e, la, care e pilot, care e la comanda navei. Și Uh, în mod clar există aspecte sociale care au fost dezvoltate în uh, studiu, există aspecte de securitate și ambele merg mână-mână. Sunt legate. Dacă condițiile sociale se degradează, dacă condițiile de lucru se degradează, atunci e clar că și calitatea se degradează și poate să ducă la o apariția unui pericol. Și um, putem avea o apreciere diferită. Doamna Jackie Foster spunea că nu trebuie să stigmatizăm prea mult, însă observăm totuși că există există această inginerie, între ghilimele, în domeniul muncii, care face că până la urma urmei nu suntem neapărat uh, liniștiți în momentul în care ne uităm la uh, domnul care uh, navighează această aeronavă, care este pilot. Și asta vreau să subliniez și nu s-a vorbit despre asta, este aspectul de securitate. Pentru că e vorba de oameni care au capacități de pilotare, ei sunt capabili să piloteze, asta e clar. Dar putem fi siguri că, într-adevăr, oamenii aceștia sunt în măsură să asigure uh, și securitatea aeronavei? Ne punem întrebări în ceea ce vrește catastrofa aviatică ce s-a întâmplat al ieri. Uh, dar, dacă am înțeles eu bine ce s-a spus azi dimineață, întrebarea este dacă nu cumva un pilot pur și simplu s-a închis în cockpit pentru a se sinucide. Deci cu cât știm mai puține despre proveniența piloților care sunt în aceste aeronave, cu atâta ne punem mai multe întrebări în ceea ce privește securitatea. Securitatea aici poate fi legată și de terorism, și de stabilitatea psihologică a individului respectiv și așa mai departe. Există o rotație rapidă a piloților. Dacă nu avem suficientă stabilitate într-o companie, asta pune probleme. Uh, știu că au existat companii care au avut piloți ani de zile, îi recrutaseră, îi formaseră și i-au păstrat ani de zile. Acum ne punem întrebarea, de unde vin piloții aceștia? Eu mi-aduc aminte că figura, imaginea pe care o proiecta comandantul de bord era o figură proeminentă, demnă de respect. Acum, Evoluția aceasta, ingineria aceasta socială face în așa fel încât ajungem la o situație în care există instabilitate în materie de piloți, lucru care duce la probleme, probleme din punct de vedere de securitate, din punct de vedere social, pentru că există momente în care pur și simplu mă întreb dacă aceste personaje care sunt comandantul de bord al aeronavei, oare nu le-am verificat pentru a ști dacă uh, eventual se află la o limită psihologică, dacă nu cumva ar fi gata să uh, o ia pe arătură la un moment dat. De aceea, când ne uităm la ultimele catastrofe care, aviatice care au avut loc și care sunt în continuare destul de misterioase, ne putem pune întrebări și la acest nivel și nu neapărat la nivel de securitate sau volum de muncă și așa mai departe, ci pur și simplu ne punem întrebarea cine pilotează, care e sănătatea sa mentală, dacă răspunde într-adevăr la criteriile de securitate dorite și observăm că în momentul în care se ajunge într-o astfel de situație de instabilitate cu criterii de recrutare și de funcționare a piloților de, de astfel de natură, e clar că asta duce, aduce cu sine probleme de securitate. Și, de fapt, securitatea într-un avion, de fapt, depinde foarte mult de acel tandem care se află în cockpit. E un aspect care pe mine mă îngrijorează foarte mult. Și ne putem pune întrebarea, uh, dacă uh, la un moment dat, nu cumva, pasagerii aerieni își vor pierde încrederea în acești comandați de bord care pilotează aeronavele. Bachtan. Mulțumesc, George Bachter, acum. Sper că nu v-am încurcat mai devreme. Am crezut că veți uh, face o, teorundă a coordonatorilor, de aceea renunțasem. În primul rând, Mulțumesc autorilor studiului. Spre deosebire de colega Foster, eu sunt totuși de părere că, iată, avem un document pe care îl putem folosi în activitatea noastră de zi cu zi în această comisie. Pentru mine nu se pune această problemă, dar constatarea cu privire la aceste contracte atipice diminuează sensitor condițiile de angajare și salarizare. Și atunci trebuie să mergem chiar un pas mai departe și să spunem că diminuarea condițiilor de salarizare și servici diminuează securitatea. Și asta spunea de fapt și colegul Riche. Întrebarea care se pune pentru mine este și ați uh, spus-o și dumneavoastră, domnule președinte, cu acele acte delegate unde am făcut un efort ca să nu am ajuns la una uh, final pozitiv. Aici se pune clar întrebarea siguranței. Și dacă spunem în același moment că în primul rând trebuie să fie vorba de siguranță, nu dorim diminuarea siguranței, eu cred că avem aici cazuri pe care ar trebui să le analizăm foarte concret și apoi să le includem în activitatea noastră de zi cu zi. Partea cu școlile m-a mirat, școlile de aviație m-a pus pe gânduri. Cu orele de zbor situația e cunoscută, situația nu e soluționată în mod satisfăcător și apoi libertatea de Uh, alegerea locului de muncă și uh, sediile sociale ale companiilor. Aceste structuri gândite doar ca să economisească bani, să nu plătească impozite. Asta în primul rând pentru a nu plăti impozite și în al doilea rând pentru a evita condițiile sociale. Și aici trebuie să ne opunem. Sigur, trebuie să ne mișcăm cu atenție, dar verificăm până la urmă modelul Europa. Avem în Europa un model de condiții decente de lucru, de ocupare a forței de muncă, avem standarde de mediu decente și standarde de calitate. Și iată că acest model este pus la grea încercare imediat ce companiile se află în concurență internațională. Atâta timp cât acționează în Europa, nu se prea pune problema. Dar odată ce apare uh, presiunea concurenței pe piețele globalizate, modelul e pus la grea încercare. Și poate încă un ultim punct. Și în studiu s-a pus uh, problema drapelului. Am avut aceeași problemă și la navigația pe mări și am găsit soluții. Avem acel model cu flags of compliance care au fost eliminate și cred că și în sectorul aviației ar trebui să ajungem la o soluție similară. Mulțumesc încă o dată. Cu siguranță vom putea folosi unele uh, puncte, unele concluzii ale studiului în activitatea noastră de zi cu zi. Mulțumesc, domnul președinte, doamna Gabriele Preuss. Mulțumesc și eu, domnule președinte. Mulțumim pentru prezentare. mă îngrijorează în special concluziile cu privire la siguranță. Acestea ne arată că se pune presiune asupra piloților cu aceste condiții atipice, nu prea au protecție în cazul uh, demisiei și până la urmă siguranța este cea care suferă. Colegii mei s-au referit pe larg la aceste aspecte și nu cred că putem permite așa ceva în UE. Trebuie să discutăm acest subiect la nivel intern. Iată că avem suficient material acum că avem acest studiu. Am și întrebări concrete cu privire la ce putem face. Cum, care credeți că e posibilitatea de a interzice sisteme de tip pay to fly sau măcar să le limităm. Și în al doilea rând, sunteți de acord cu mine că legislația actuală europeană lasă prea multe portițe de scăpare și iată, companiile își mută sediile sociale pentru a evita aceste controle și standarde. Mulțumesc, domnul Werner Kuhn. Mulțumesc. Mă bucur că, iată, tocmai în această situație avem o astfel de discuție. Suntem uh, șocați de grava catastrofă aviatică de la ieri. 150 de oameni și-au pierdut viața, mulți foarte tineri. De aceea cred că e important ca în primul rând să vorbim despre siguranța aviatică în uh, spațiul aviatic european, dar mai mult decât atât și dincolo de aceste granițe. Sigur că aspectele sociale joacă un rol important. Am avut o discuție interesantă și despre limitările timpurilor de zbor și perioadele de odihnă la zboruri intercontinentale. Am văzut problemele cu oboseala, ce probleme pot apărea chiar dacă avioanele sunt atât de tehnologizate. Și avem aici un punct legat de pregătire. Domnul Dominic Riche s-a referit la un punct foarte important și de fapt și doamna Jackie Foster însă are experiență în domeniu. Nu doar cu uh, personal, ci și cu piloții. Pregătirea piloților, a capitanilor de zbor, reprezintă un aspect esențial și noi, ca politicieni în domeniul transporturilor, suntem obligați să stabilim uh, standarde identice, dacă nu există, și să facem eforturi împreună cu EASA ca să avem o pregătire excelentă pentru piloți. Asta în primul rând. Apoi, sigur că trebuie să capete și experiența necesară. Ore de zbor, simulatoare de zbor, să exerseze situațiile de urgență, și asta într-un mod cât mai variat, sigur. Nici nu punem la îndoială acest lucru. Dar tocmai acum, când ne uităm la aceste noi tipuri de avioane cu pilot automat și atât de tehnologizate, constatăm că pe distanțe foarte lungi nu pilotul conduce aeronava, ci uh, o serie de uh, elemente automatizate, adică cockpitul a devenit o mare stație tehnică. Situația piloților în cockpit, într-o situație de urgență, este cu atât mai dramatică. Și eu cred că Dominic Riche are într totul dreptate când spune că Piloții se află în centrul problemei, atât din punct de, în ceea ce privește starea fizică, cât și cea psihică și și formarea lor trebuie să fie făcută de așa natură încât într-o situație dificilă, cu teama de moarte care îi afectează în primul rând, ei sunt primii care conștientizează situația în cockpit, să fie totuși în stare să ia măsurile potrivite și să continue uh, zborul în condiții sigure. Eu cred că avem o serie de factori uh, diferiți care trebuie avut în vedere pentru a garanta siguranța zborului. Sigur, ea nu poate fi niciodată 100%, dar totuși avionul rămân cel mai sigur mijloc de transport este o realitate pe care o dovedește nu doar statistica, însă cred că trebuie să lucrăm mai intens pentru a garanta asta la nivel mondial, dar în primul rând la nivel european. Și mă gândesc că, de fapt, la uh, partea de nord a globului. Mă gândesc la americani și la Asia de Sud-Est. Următorul vorbitor, domnul Ertug. Mulțumesc pentru acest studiu, dragi colegi. Acest studiu ne arată foarte clar ce poate presupune o liberalizare nereglementată. Mai mulți colegi au spus deja acest lucru. Iată, acesta este goana după profit, eliminarea impozitelor. Acești manageri sunt inventivi și își uh, realizează tot felul de construcții și se pare că au și succes din punct de vedere economic. Mulțumesc și pentru că studiul ne arată care sunt problemele. Am avut o serie de discuții, dar iată că uh, studiul pune punctul pe ei. Am tot spus în repetate rânduri care sunt problemele, dar nu, nu ne-a crezut nimeni. Uh, au spus că ăla vine de la Verză, ăla vine de la socialiști și deci nu e adevărat ce spune. Iată însă că studiul dovedește că nu am greșit nici de cum în cele spuse. Și acum se pune întrebarea ce facem, cum continuăm. Colegul Rike spunea foarte bine și eh, despre situația piloților și eu m-am gândit în același sens. Cred că și comisia trebuie să meargă pe eh, recomandările acestea, să vină cu legislația corespunzătoare. Abia de curând am auzit, de exemplu, de acel leasing dry or wet, uscat sau ud, dacă am uh, înțeles eu bine, ambele posibilități sunt interzise în Statele Unite. Și atunci, sigur că se ajunge la situații ca cea descrisă. Cu atât mai mult dacă există licențe, dar cum ar fi să nu avem licențe? Există în Germania situația unde pentru că o companie feroviară își poate cumpăra licența pe internet. Nu putem ajunge chiar până acolo. Și de aceea cred că trebuie să eliminăm acest tip de leasing. Trebuie să vedem ce facem cu companiile virtuale. Prezentarea a arătat acest lucru foarte uh, impresionant care sunt aceste construcții. Nu putem accepta așa ceva, dragi colegi și dragi colegi. Nu putem accepta astfel de companii care așa au sediul la noi, dar funcționează prin uh, companii pe bază de cutii poștale, uh, subcontractează și apoi acei oameni ajung să uh, piloteze avere în Europa. Nu mă interesează naționalitatea celor care lucrează acolo departe de mine. În primul rând, trebuie să-i protejăm, să nu lucreze în condiții prea slabe și, în al doilea rând, să avem în vedere aceste firme care încearcă să facă profituri majore. Uh, trebuie să găsim un cadru juridic corespunzător ca să interzicem astfel de modele și cred că trebuie să avem în vedere și raportul din 2000, uh, regl regulamentul din 2008 să analizăm încă o dată dispozițiile acelui regulament cu privire la condițiile de zbor și să găsim soluții pe termen lung. Mulțumesc, urmează Karen Madeli. Monsieur Président, chers collègues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, cu toții știm că dumpingul social afectează din plin domeniul acesta aviatic și această anchetă trebuie să ne împingă la reacție. De ce spun asta? Pentru că astăzi considerăm că tinerii piloți sunt primii cei care se confruntă cu precaritate în, la locul de muncă. 40% din tinerii piloți nu au contract direct cu angajatorul lor. Acum, eu am întrebări cum anume Comisia va încerca să includă mai, reguli sociale mai bune în pachetul transporturilor aeriene care va sosi la finalul acestui an și cum anume vom proteja mai bine pe cei care trag semnalul de alarmă în Europa și care subliniază uh, problemele care există în anumite companii. E nevoie de protecție legală. Uh, și cerem o publicare obligatorie din partea întreprinderilor care au peste 1000 de lucrători, deci o publicare a unui raport anual în ceea ce privește condițiile sociale de lucru, uh, comparativ cu datele definite de către partenerii sociali. Vreau să vă spun că un angajat care este obosit este un angajat în pericol și presiunea e cu atât mai mare asupra piloților, asupra echipajelor și asta duce la probleme în materie de securitate pentru noi toți, dar și pentru ei înșiși. Așa că eu aș dori să știu. Ca urmare a unei decizii care a fost luată de către Agenția pentru securitate Europeană în domeniul aviatic, EASA, cu rezerva uh, de a dovedi aptitudini uh, medicale, personalul feminin care este însărcinat poate să lucreze la bordul unei aeronave în primele trei luni ale sarcinii. Vreau să vă amintesc că personalul care e la bord pe nave comerciale, acolo unde pot exista factori de stres, de zgomot, de radiaționizante, ionizante, vibrații, uh, orare de lucru atipice, faptul că acest personal e de multe ori în picioare, atunci cum putem să autorizăm un membru al unui echipaj care este însărcinată să lucreze la bordul unui astfel de avion și să al și o evacuare? Uh, deși se interzice unei femei însărcinate să se uh, așeze alături de o ieșire de urgență Acum, dragi colegi, noi constatăm că, dincolo de aspectele de securitate, măsura aceasta are și un impact social, așa că vreau să amintesc că această decizie a fost luată Uh, sub control parlamentar și cred eu că a venit acum momentul să reexaminăm nu numai acest tip de decizie, dar de asemenea a venit momentul să luăm niște decizii mai responsabile, pentru că e vorba și de securitatea acestui personal care astăzi se află într-un fel de situație neclară, artistică, juridică și în ceea ce privește și condițiile lor de lucru. Mulțumesc. Și acum îi dăm din nou cuvântul domnului profesor respectiv Ioras. Nu mai avem prea mult timp la dispoziție, de aceea vă rog să fiți succint, deși au fost uh, multe întrebări. Domnul Ioranț, mă limitez la câteva aspecte. Repet că e un studiu pilot despre piloți. Adică noi am dorit să investigăm ce s-a întâmplat în uh, ultimele zeci de ani și asta mai ales după acest chestionar liberalizarea a avut un impact bun, cu toții profităm de liberalizarea pieței, dar în același timp dorim să atragem atenția și asupra problemelor care s-ar putea să apară dintr-o astfel de relație atipică. Multe observații s-au bazat pe două surse, pe rapoarte naționale cu uh, întrebări, cu experți, discuții cu experți, cu autoritățile de acolo, pe de altă parte și răspunsul din partea piloților. Ați spus că piloții sunt profesioniști și nu există griji. Da, și piloții sunt profesioniști ca noi toți. Și totuși am constatat că există această reacție a piloților care spun există un risc. Întrebarea era simplă vă temeți, ați lua o decizie dacă sunteți bolnav, ați alege să nu zburați și ce faceți cu copilotul, care e reacția în funcție de acesta. Și acelea au fost răspunsurile pe care le-am primit tocmai de la piloți. Apoi, aș dori să știu, să vedem dacă e ceva de discutat cu privire la reglementări și la numărul de ore de zbor. E o diferență, pare să, între Uh, reguli, între legi și aplicarea lor. Da, companiile sigur că știu câte ore zboară pilotul, dar s-ar putea ca un pilot să zboare pentru mai multe companii și nimeni nu are o situație de ansamblu la nivel global, deci nu se poate verifica câte ore au zburat la nivel global. Noi n-am spus că angajarea atipică înseamnă automat că nu e sigură. Nu, nu am spus asta. Știu că e un raport foarte lung, așa e în mediul academic, că noi întotdeauna scriem rapoarte lungi, dar mă tem că unele dintre cele spuse de dumneavoastră se țin, se, se datorează faptului că nu ați citit întregul raport. Încă un lucru foarte clar, dacă e o problemă cu școlile de zbor. Piloții ne spun că da, se menționează diferitele probleme și chiar și de la școlile uh, acestea am primit astfel de semnalmente. Am notat faptul că totuși cadrul de reglementare european funcționează într-o mare măsură și am mai notat că în fiecare caz de subcontractare falsă, de fals model de autoangajare ar trebui studiat. Statele membre, uh, al, companiile sunt bazate în statele membre, dar uh, situația e mai complicată de atât și trebuie studiată în detaliu. Eu personal cred că ar trebui ca toți actorii implicați să coopereze, să aibă în vedere nu doar legislația europeană, Știm că au fost făcute îmbunătățiri considerabile, dar mai sunt întrebări care își așteaptă răspunsul, însă nu e suficient să privim lucrurile din perspectiva europeană. Am văzut deja, și asta se întâmplă în viața de zi cu zi, că iată companiile aeriene ies din Uniunea Europeană și ne tratează din perspectiva externă. Nimic împotriva, nu am nimic împotriva liberalizării, dar am vrut să atragem atenția asupra unor posibile uh, consecințe negative. Sigur că și mie îmi place să zbor mai ieftin, dar aș dori în același timp să știu că nu zbor pe un avion care e mai uh, puțin sigur din cauza prețului. Tocmai de aceea dorim ca toți cei implicați să lucreze mai strâns împreună. Domnul președinte, mulțumim, domnule profesor, pentru prezentare și pentru răspunsuri. Mulțumesc încă o dată tuturor celor implicați. E și un subiect actual. Domnul Cun a menționat acest lucru. Sigur, nu am putut prevedea acest lucru, dar siguranța trebuie să rămână prioritară, să vedem ce putem îmbunătăți. Nu există siguranță 100%, dar dorim să ne apropiem cât de mult putem. De aceea, încă o dată, mulțumiri. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, acel, acel task force din turism. Also wir kommen dann zu unserer Hallo. heutigen Sitzung der Tourism Task Așadar, Tourism Task Force, subiectul ședinței noastre de astăzi, îl vă rog să faceți liniște. Subiectul este politica uh, vizelor, care are un, o importanță mare pentru sectorul turismului. Așa cum știți, tocmai uh, se discută în Comisia Libe acest subiect și există două propuneri ale Comisiei. Coordonatorii TRAN au decis pe 16 martie să emită un aviz pe acest pachet și votul în Comisia Libe e prevăzut pentru luna octombrie acestui an. În acest sens, această primă discuție e importantă și vine la momentul potrivit. Imediat ce grupul S și D va numi un uh, raportor, vom putea continua activitatea noastră aici, în Comisia TRAN. Dau acum cuvântul reprezentantei Comisiei DG Home, doamna Belinda Punche, într-o scurtă prezentare. Vă rog. Dacă doamna nu e prezentă, e probabil domnul Palma. Vă rog. Uh, thank you, Mr. Chair. Indeed, I'm not Miss Pike. Mulțumesc. Nu sunt doamna Pike, într-adevăr. Ea e directoarea mea. Sunt Dietrich Paun, director adjunct la uh, Direcția Generală Interne. Mă bucur să mă aflu astăzi aici. Așa cum ați spus, politica vizelor și problema migrației eh, e tratată de obicei în Comisia Libe, dar mă bucur că putem eh, discuta și aici, pentru că dumneavoastră aveți un eh, interes special, dată fiind situația turismului. Așa cum știți, aproape cu un an în urmă, Comisia a adoptat un așa numit pachet al vizelor, compus din trei elemente. În primul rând, o evaluare a codurilor viză, cum a fost uh, implementat în ultimii trei ani, și apoi două propuneri legislative, ideea de a reforma acest uh, cod, un așa numit recast, și apoi un cod pentru tipuri complet noi de vize. Și aș începe cu aspectul mai important cu această propunere de uh, revizuire. Important să spunem de la început că politica comună în domeniul vizelor avea ca obiectiv principal să prevină migrația nereglementată și să garanteze siguranța în zona Schengen. Dar în ultimii ani a fost adăugat un alt element și anume să facem sistemul să funcționeze, să permită mai multor oameni să ajungă în zona Schengen și să ajute astfel la uh, creșterea economică. Și anul trecut, pe 1 aprilie, Comisia a adoptat o propunere de text. Am încercat să găsim un echilibru între aceste obiective. Pe de o parte, nevoia ca politica vizelor să ajute și, eh, din punct de vedere economic, să atragă mai mulți oameni, dar și să garanteze siguranța în zona Schengen. Nu voi intra în detaliu, dar să vă spun care sunt principalele idei ale propunerii. Și anume am încercat să diferențiem în această politică a vizelor între persoane necunoscute care depun o cerere de viză pentru prima dată și, pe de altă parte, persoane care au mai primit, cărora le s-au mai acordat vize. Și cei care fac această cerere pentru prima dată trebuie să se supună întregii proceduri, adică să ofere toate documentele necesare, să li se ia amprentele, să li se evalueze în detaliu toate datele, uh, emițându-se în final o viză cu uh, intrare unică. Dar multe persoane au cerut și obținut deja vize în repetate rânduri. Și atunci am spus că aceste persoane care au deja acest rezultat pozitiv ar trebui să primească mai ușor o viză cu intrări multiple de mm, valabilitate mai lungă. Pentru a face acest lucru, ne bazăm pe sistemul informatic Visa, care e implementat acum pe măsură ce, ce chiar ce vorbim, va permite persoanelor să meargă la consulat sau la diversele puncte de lucru și se înregistrează acolo cu date biometrice. Datele sunt stocate în baza de date, deci e foarte ușor ca statele membre să afle pe viitor la fiecare solicitant dacă a mai cerut viză, dacă a folosit viza primită, dacă au fost probleme și în propunerea comisiei dacă au utilizat două vize în mod corespunzător în ultimile 12 luni, primesc automat o viză cu valabilitate de 3 ani. Acestea ar fi câteva clauze principale. Sunt, scuze, sunt clauze tip MEI și noi dorim să le facem de tip Shell, cu caracter obligatoriu. După cum spuneam, e important ca aceste persoane să aibă să fi avut um, un comportament pozitiv în cele 12 luni înaintea depunerii noii cereri. Aceasta ar fi filozofia de bază în această propunere. Mai mult decât atât, am mai inovat uh, câteva aspecte și le voi menționa pentru că le consider importante. am propus reducerea perioadei de decizie de la 15 la 10 zile, constatând că oricum în momentul de față majoritatea acestor cereri sunt procesate în mai puțin de 10 zile. Am mai propus lungirea perioadei de depunere a unei cereri de la 3 la 6 luni, adică persoanele pot evita perioadele cele mai uh, aglomerate nu mai trebuie să meargă în ultima clipă înainte de vacanță la consulat. Am propus să revizuim cadrul actual pentru cooperare consulară ca să acordăm acces mai ușor la astfel de proceduri. Și Există încă câteva state unde doar un singur stat membru are o reprezentanță sau nici măcar unul. Și dacă o persoană dorește să viziteze un stat european care nu are reprezentanță acolo, de obicei trebuie să meargă la cel mai apropiat consulat, iar propunerea noastră ar fi că ar putea, să poată depună cererea la consulatul unui stat membru Schengen prezent totuși în țara respectivă. Ar fi o mare ușurare pentru oamenii care uh, doresc să vină în Europa, dar unde sunt prezente cu reprezentanțe doar puține state membre. Un alt element controversat pe care îl propunem, dar cred că e cu atât mai interesant, propune să permitem statelor membre să emită vize la frontierele externe pentru o perioadă temporară ca să uh, promoveze turismul pe perioade scurte. Și există un astfel de proiect pilot implementat deja uh, la Grecia, granița cu Turcia, și noi am dorit ca această posibilitate să existe în text, astfel încât uh, multe, mai multe state membre să poată folosi această posibilitate. În mod normal, acest lucru se face, poate face acum doar în mod excepțional. Și aș mai menționa că am propus o facilitare a vizelor pentru membrii familiei. Acest aspect nu e armonizat acum și am propus un nivel egal peste tot pentru membrii familiei, nu doar pentru cei care s-au bucurat de libera mișcare, ci și pentru cei, așa cum le spunem noi, imobili, adică cei care nu au făcut uz de acest drept. Pe scurt, aceasta ar fi propunerea de reformă pentru codul vize. În pachet mai apare și o altă propunere, crearea unei vize cu totul noi noi am spus touring visa. Deținătorul se poate plimba prin zona Schengen timp de un an și poate extinde perioada cu încă un an. După cum știți, viza Schengen permite o ședere de cel mult 3 luni într-o perioadă de 6 luni. Și cu această nouă viză, cineva ar putea sta mai mult în zona Schengen, până la un an. Dar o condiție importantă este ca solicitantul să nu rămână într-un singur stat membru mai mult de trei luni. Și eu cred că ar fi o viză interesantă pentru turiști. Avem multe persoane care doresc să călătorească în zona Schengen, dar sunt blocați de această regulă de 90 de zile. Dacă s-ar adopta această propunere, iată persoanele ar putea călători în zona Schengen chiar un an de zile. Util uh, și pentru turiști, dar și pentru alte categorii. Artiști de circ, de exemplu, care au un turneu în zona Schengen și ei ar putea beneficia de acest tip nou de viză. În încheiere, așadar, cred că ambele propuneri reprezintă un uh, punct de cotitură pentru încurajarea mobilității în Europa, va duce la crearea de locuri de muncă și creștere economică, va da posibilitatea unor mai strânse legături între oameni și culturi. Propunerile vor adapta aceste, nevoi, aceste dispoziții la nevoile turiștilor și vor face dispozițiile mai eficiente, având în vedere sau reducând în mod semnificativ costul administrativ, timpul de procesare și timpul și pentru solicitant. În încheiere, aș dori să spun că propunerile sunt discutate în acel moment în uh, Consiliu, dar și în uh, Parlament, în Comisia Libe. E un proces îndelungat. În Consiliu am ajuns la un punct unde căutăm soluții de compromis. Nu vă ascund că multe dintre aceste propuneri ale Comisiei nu s-au prea bucurat de o primire călduroasă în statele membre. Pentru statele membre, aspectul de securitate al politicii comune în domeniul vizelor rămâne predominant și se tem că dacă am emite astfel de vize de, mai mult, de intrări multiple, așa cum am propus noi, am compromite securitatea. Vor trebui găsite compromisuri așadar. Nici acea viză Turing nu se prea bucură de o recepție în statelor membre. Nu știu cum vor putea controla aceste persoane, cum vor putea verifica că șederea a fost de mai puțin de 30 de zile. Nu, nu, trebuie să vedem care va fi rezultatul acestui proces legislativ. Ne bazăm pe susținerea Comisiei Libe în găsirea de compromisuri care, până la urmă, să fie acceptabilă tuturor și care vor da acest uh, instrument juridic care să ducă la creștere economică și să faciliteze procedurile de emitere a vizelor pentru cei care doresc să viziteze zona Schengen. Vă stau la dispoziție pentru întrebări, dacă există. A fost o trecere în revistă superficială, dar cred suficientă pentru scopul acestei comisii și pentru întâlnirea noastră de astăzi. Dar vă stau la dispoziție în caz că există întrebări. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. O scurtă completare din partea domnului Orton, după care avem timp pentru întrebări, răspunsuri și așa mai departe. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Mă bucur foarte mult să vă pot vorbi în fața dumneavoastră din nou aici, după intervenția mea din ianuarie, poate vă amintiți. Atunci v-am informat uh, la două zile după ce a avusese loc uh, un uh, forum la Madrid, la nivel înalt, în care s-a vorbit despre prioritățile Comisiei pentru următorii patru ani. Acum Colegii noștri de la Digi Home sunt cei care se ocupă de acest uh, dosar foarte complicat și de discuțiile foarte complicate de la Consiliu pe aceste teme și bănuiesc că o să aveți întrebări sau bănuiesc câteva întrebări măcar cu privire la facilitarea adoptării acestui aviz. Comisia TRAN a decis totuși să facă un aviz la adresa Comisiei Libe în cadrul procedurii de codecizie și sunt foarte bucuros că s-a întâmplat așa. Noi de la DigiGrow. În legătură cu acest aviz, vreau să vă spun că pe lângă aspectele foarte importante legate de viză ca atare, mai sunt și alte elemente de care trebuie să nu uităm atunci când facilităm accesul în general al cetățenilor non-UE la, pe teritoriul Uniunii Europene. E vorba de tratamentul și facilitățile care sunt oferite de către autoritățile naționale și de către aeroporturi, vămi, în porturi și așa mai departe, în fiecare prim punct de contact al acestor turiști, experiența bună începe chiar cu primul contact, pe lângă cerințele impuse de viză, care sperăm să fie simplificate și armonizate în următorii ani, există și alte elemente pe care trebuie să le considerăm și pe care nu trebuie să le uităm. Mai există și alte elemente de securitate de care nu trebuie să uităm. O parte din acești străini au avut deja experiențe nu neapărat foarte pozitive în legătură cu siguranța și securitatea în unele destinații europene ale lor. Autoritățile naționale trebuie de aceea să nu uite de acest aspect, adică să ofere cea mai bune aspecte de siguranță și o imagine bună a destinației europene. Dar industria turismului european trebuie să facă de asemenea un efort specific pentru turiștii care vin, de exemplu, din țări foarte diferite, foarte îndepărtate, în care trebuie să facă un efort foarte mare pentru ca să primească servicii de calitate, în ceea ce privește, de exemplu, limba sau uh, aspectele gastronomice și uh, obiceiurile, cutumele uh, la nivel de țări din care provin. Cred că toate acestea sunt elemente foarte importante pentru ca politica noastră de turism să fie un succes pentru ca să fie îmbunătățită, pentru că deja există o situație foarte bună a industriei uh, europene de turism, este foarte competitivă, este și un sector foarte important pentru creștere și crearea de locuri de muncă. Permiteți-mi să subliniez trei sau patru elemente, doar ca și um, updatare în legătură cu ceea ce facem noi din uh, ianuarie. Uh, E vorba de setul acela de șapte sau opt acțiuni comune pe care le-am anunțat chiar la sfârșitul lui ianuarie. Am creat un uh, board de um, examinare, să spunem, și de conduce, pilotaj, pentru ca să examinăm ceea ce se întâmplă în următorii trei ani. Uh, am uh, organizat uh, la Berlin, uh, la începutul lui martie, un workshop cu privire la promovarea PPP de parteneriat public-privat al Europei ca destinație turistică, cu prezentări foarte interesante din partea unor americani, australieni și elvețieni, care ne-au arătat cât de importantă este cooperarea, mai ales în domeniul financiar, între industria privată și autorității de publice pentru a avea rezultate pozitive pentru că aceste destinații sunt cu adevărat de succes în domeniul turismului. Acum două zile la Madrid am participat la o conferință la nivel înalt organizată de economiști cu privire la viitorul călătoriilor la nivel înalt, unde am participat la un panel despre intermodalitate și interconectivitate între mijloacele de transport în cadrul turismului. Știu, dar acum discutăm de viză, spune președintele. Nu, tot ce ați făcut dumneavoastră e foarte bine, dar avem foarte puțin timp și nu avem decât de discutat de viză aici. Vorbitorul, nu pot să vă spun despre viză decât că sper că Comisia Trans să aducă un aviz uh, bun față de LIBE pentru ca să susțină, să susțină propunerea Comisiei pe care suntem convinși că uh, multă lume, după cum ne-a spus, este o propunere bună și suntem convinși că se va bucura de, de susținere. Nu am nimic de adăugat în plus la politica vizelor, vreau doar să vă informez despre ceea ce s-a mai întâmplat, dar sigur că pot face acest lucru în audierea care va avea loc pe 14 aprilie, unde voi putea vorbi mai mult despre aceste aspecte. E vorba de măsuri uh, foarte ample și uh, sper să țineți cont de acestea. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Într-adevăr, la următoarea noastră reuniune avem o audiere generală despre turism, unde vom putea discuta despre toate aceste aspecte. Acum trebuie să ne concentrăm pe vize și vreau să dau președintelui, uh, vicepreședintelui uh, cuvântul care se ocupă și de task force-ul viză. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, uh, spune domnul Ușeli. Vreau să mulțumesc în primul rând tuturor coordonatorilor și președintelui nostru. Se pare că argumentele noastre v-au uh, convins să discutăm mai de aproape problema vizelor. Nu trebuie să permitem ca numai o punctul de vedere al Comisiei Libe să fie cel mai important. E foarte important de aceea să dăm și noi un aviz, mi se pare important pentru noi. Trebuie să punem o întrebare în Parlamentul European, nu numai aici în comisia noastră, ci și în alte comisii se impune, cred eu, această întrebare și anume, vrem să creăm mai multe locuri de muncă, vrem să îmbunătățim competitivitatea Europei, vrem să creăm o piață de turism competitiv în Europa, Trebuie să înțelegem că turismul competitiv, numărul locurilor de muncă europene, veniturile din turism, toate aceste chestiuni sunt strâns legate de politica noastră a vizelor. Politica vizelor în Europa, în spațiul Schengen, astăzi, nu este una competitivă. Există un raport din partea Comisiei Europene din 2013 și aici s-a pus întrebarea următoare. Pe an, aproximativ 6,6 milioane de turiști intră în Uniunea Europeană, nu intrăm, cer scuze, spune vorbitorul, din cauza politicii noastre de vize. Și aici este vorba mai ales de turiști care ar fi putut să investească, să cheltuiască bani pe teritoriul Uniunii Europene. Deci trebuie să încercăm să schimbăm această situație, să combatem acei colegi care nu se referă decât la protecția Europei, la faptul că trebuie să avem o nouă cortină de fier în jurul Europei, un fel de zid în jurul Europei pentru ca să fie siguranță peste tot. Acest raport pe care l-am menționat eu din partea Comisiei Europene din 2013 prevede ca în următorii cinci ani, cu noua politică a vizelor, să putem să câștigăm 130 de miliarde de euro de venit, deci 1,3 milioane de locuri de muncă și 130 de miliarde de venituri suplimentare. Pentru mine e foarte important de aceea să avem și această perspectivă și vreau să vă rog să luptăm pentru această abordare și pentru avizul nostru. Trebuie, deci, ca și Comisia noastră și Comisia Libe să colaboreze foarte strâns. Dacă vrem să dezvoltăm mai departe turismul, dacă vrem să avem un turism competitiv sau dacă vrem să izolăm Europa, aceasta este întrebarea pe care trebuie să ne opunem. Sigur că fiecare politică de viză trebuie să fie verificată. Sigur că este posibil să facem și proceduri de verificare. Nu e nicio problemă pentru mine să verificăm toate reglementările și în 5 ani, dacă vreți, putem să facem o nouă verificare a legislației. Dar este clar că există persoane care au îngrijorări foarte mari și își exprimă aceste îngrijorări din cauza evenimentelor din ultimele luni, din ultimii ani, de terorism și care sunt legate profund de siguranța Europei. Dar am putea să punem întrebarea acestor oameni. Atentatul de la Paris sau alte posibile atentate din Belgia, de exemplu, au fost ele comise de către persoane care au venit din state terțe sau au fost comise de către cetățeni care trăiau în Europa. Am o veste proastă, din păcate, siguranța noastră nu are prea multă legătură de, cu politica vizelor. E clar că avem nevoie de un sistem de vize, avem nevoie de o politică a vizelor, dar această politică a vizelor și acest sistem trebuie să fie flexibile. Trebuie să fie mai ales mai flexibile decât sunt acum și trebuie să țină cont de nevoile din domeniul turismului și din această branșă. În ultimele săptămâni m-am consultat cu diferite asociații de turism pentru ca să obținem mai multe informații pentru avizul nostru. M-am adresat unor asociații de specialitate din cadrul ONU, am vorbit cu mai multe asociații de hotelieri, de um, restaurație și vreau să folosesc toate rapoartele pe care le-am primit de la aceste asociații și vreau să vi le trimit și dumneavoastră. În aceste rapoarte pe care le-am cules există multe propuneri și recomandări față de propunerea comisiei, dar, în general, să știți că există susținere chiar și din partea acestor asociații pentru propunerea comisiei. Această organizație de resort din partea ONU, care se ocupă de acest domeniu, prevede că până în 2030 uh, 1,8 miliarde de turiști uh, vor uh, face parte din um, surplusul acesta de turiști străini și regiunile care sunt pregătite pentru acești turiști cu o politică corectă de viză vor fi cele care, regiunile așadar, vor fi cele care vor fi învingătorii acestei nou, uh, noi tendințe. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne-ați dat ocazia să putem noi, Task Force-ul pentru Turism, să ne ocupăm de acest subiect și, desigur, Comisia TRAN va trebui să decidă ce se întâmplă. Mulțumesc lui Ursula, mulțumesc tuturor care au lucrat la această relatare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președintele. Și acum, uh, Claudia Montero, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi, vă rog, în primul rând să vă spun că înainte să analizăm această problemă, ar fi bine să facem câteva remarci constructive, mai ales către colegii din Task Force. Eu constat cu interes despre ce vorbim aici. Am uh, mult uh, de a face cu turismul. Știu că turismul în uh, Portugalia și în insulele Portugaliei influențează puternic economia europeană și, în general, economia nu numai a Portugaliei, ci în general a tuturor, dacă există această branșă bine dezvoltată. De aceea trebuie să analizăm foarte atent propunerea Comisiei și, în calitate de deputați în Parlamentul European, suntem obligați să vorbim despre acest subiect și să-l studiem atent pentru că multe, este clar că există multe argumente pentru a apăra acest sector. E clar că turismul trebuie să fie o prioritate, totul trebuie să fie însă foarte bine și minuțios pregătit. Eu zic că este nevoie de o acțiune acum, de o schimbare. Europa nu poate decât să câștige dacă acest sector va fi îmbunătățit, pentru că este important pentru locurile de muncă, pentru creșterea din, creșterea din Europa și pentru modernizarea Europei. Și în legătură cu politica vizelor, astăzi putem să spunem că sărbătorim 20 de ani de când s-au înlăturat granițele în spațiul Schengen și au rămas însă câteva probleme deschise. Poate că, în primul rând, am putea numi aici sarcina birocratică. Există mai puțină sarcină birocratică pentru cetățeni acum, e mai flexibil totul, apoi a fost redus numărul zilelor care trebuie, pe care trebuie să-l aștepte cineva care solicită viza până când primește un răspuns. Colaborarea dintre consulate trebuie de asemenea și ea notată pentru că funcționează mult mai bine, chiar și când un stat membru nu este reprezentat. Și un alt lucru foarte important, modernizarea paginilor web ale spațiului Schengen cu formulare online care se pot descărca acum de pe internet. Care sunt întrebările care mai rămân deschise? Cred că viza pentru mobilitatea cetățenilor este în continuare problematică pentru că există o problemă de costuri, de exemplu la schimbarea uh, Um, schimbările uh, reprezentanțelor statelor membre? Cum facem cu statele care reprezintă alte state consular? Și ce se întâmplă cu propunerile cu privire la uh, directivele care există deja și cum putem să luăm decizii care să se refere și la meserile din domeniul maritim. Și o ultimă remarcă, domnule președinte, eu cred, așa cum s-a spus, că trebuie să urmărim acea idee și să o combatem prin care aceste propuneri uh, ar putea să pună în pericol și siguranța. Există o politică de avizelor deja și turismul este facilitat de această politică a vizelor. Vreau să spun în final că noi trebuie să înțelegem că aceasta este o prioritate și să fim activi mai concret. Mulțumesc foarte mult, Karima de Livoroc. rog. Foarte pe scurt, mulțumesc foarte mult pentru prezentare, însă ceea ce ne spuneți dumneavoastră aici sunt propuneri care au fost făcute de către Comisia Europeană în martie 2013 și au fost reluate în aprilie 2014. Colega mea dinainte spunea că se trebuie simplificate și procedurile de cerere de solicitare de viză și există cooperarea consulară, există progrese care s-au făcut, știm toate aceste lucruri. E clar că turismul reprezintă 10%, după cum s-a spus, al PIB-ului european și deci este și o branșă care creează foarte multe locuri de muncă. Parlamentul a pledat întotdeauna pentru o simplificare a procedurilor și mai mult în Uniunea Europeană în ceea ce privește cererea vizelor, dar dacă vrem ca Europa să fie prima destinație turistică din lume, comisia noastră, Comisia pentru Transport, trebuie să spună ce fel de turism trebuie să fie acesta. Eu aș spune imediat, nu e vorba de un turism uh, pentru consumator, ci e vorba de un ecoturism pe care va trebui să mizăm și în același timp să lucrăm serios la el. Eu am o problemă destul de mare și anume că înțeleg că s-a discutat despre acest subiect la noi la comisie, la comisia aceasta, pentru că există un task force, trebuie să o promovăm această grupă, dar în același timp nu Comisia pentru Transport va decide, ci Comisia Libe. Deci am putea să încurajăm direcția, dar nu noi vom fi cei care vor lua decizia, ci Comisia Libe va lua decizia. Das ist natürlich richtig. Corect, într-adevăr. Isa Scun are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc pentru explicațiile furnizate. Eu cred că instituțiile europene și Parlamentul nostru trebuie să aibă o politică modernă și adaptată uh, realității. Evident, Europa, în Europa am constatat acest lucru în ședințele pe care le-am avut și le-am constatat în anumite documente Uh, ne dorim în Europa un turism de calitate, un turism care să poată oferi uh, fiecărui turist exact ceea ce spera, ceea ce își dorea calitate în hoteluri, informații din partea domeniului uh, a profesioniștilor din sector și așa mai departe. Și deci există aici un potențial de creștere imens care ne va obliga, după cum spuneam, ca pe viitor să adaptăm politica noastră de vize în consecință. Și în acest sens mi s-ar părea corect ca în Parlament să avem o abordare a chestiunilor în mod transversal, Așa că vreau să felicit Comisia noastră de Transporturi pentru faptul că are uh, op un aviz, un raport pe acest subiect al vizelor. Și uh, uitați-vă la ceea ce se spune referitor la cifrele pentru anii viitor, turiști, o creștere foarte mare prevăzută pentru Uniunea Europeană. Și vă felicit pe toți și am speranța că vom avea pe viitor cea mai bună politică atât pentru turiști cât și pentru toată lumea. Mulțumesc! Claudia Tapardel. Claudia Tapardel, vă rog domnule președinte mă bucur foarte mult că discutăm problema vizelor și în comisia pentru transport așa cum este firesc. Um, este foarte important să avem o flexibilizare a politicii în domeniul vizelor nu numai din perspectivă turistică dar și din perspectivă economică pentru că cifrele pe care le a menționat domnul ujhelyi mai devreme sunt Uh, nu sunt posibile deci acel număr mare de turiști care să vină spre, uniunea europeană și acel, uh, venit pe care l am menționat nu este posibil decât dacă vom avea o politică de flexibilizare a vizelor. în același timp cred că ar fi util și ca o sugestie pentru că într adevăr noi vom avea un aviz de opinie în comisia tran dar raportul se află în comisia libe însă în același timp datorită faptului că aici discutăm uh, turism dar discutăm și transport cred că ar fi util și vă propun organizarea unui working group orizontal între cele două comisii. cred că ar fi foarte util să avem o dezbatere comună pe acest subiect și este o sugestie pe care o transmit către comisia tran și către task force ul pe turism evident și, cu sprijinul intergrupului pentru dezvoltarea turismului pe care îl coprezidez. vă mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult, Didrek Luna, acum. Um, mulțumesc, domnule președinte și vreau să mulțumesc pentru această contribuție, pentru că politica de vize este foarte importantă și e bine că și Comisia pentru Transporturi își exprimă un interes aici, pentru că trebuie să găsim un echilibru. Există un potențial imens pentru a încuraja turismul și din detaliile pe care le-am obținut în această dimineață e clar că politica vizelor trebuie gândită de două ori înainte de a o pune la punct uh, și trebuie să vedem exact că e nevoie de oarecare flexibilitate aici. Evident, trebuie să îmbinăm uh, flexibilitatea cu, respectarea criteriilor de securitate. Acum, în afara zonei Schengen, nu știu dacă e neapărat o problemă pentru noi, dar știu că uh, au existat discuții la comisie pentru a aborda și acest aspect. Și cu siguranță că există un motiv întemeiat pentru asta. Pentru că nu știu dacă se poate călători așa pentru totdeauna. Și e clar că va trebui să fim conștienți de aceste aspecte de asemenea în discuțiile noastre. Mulțumesc. Suntem Comisia pentru Transport și Turism. În uh, germană se spunea ah, circulație și turism. Acum am vorbit cu mai mulți uh, colegi interpreți și uh, e o formulare ciudată în versiunea în limba germană. Mă întreb de ce spunem, folosim un termen mai vechi în germană. Așa spuneam înainte, între timp, cred că putem spune, nu mai are rost să spunem circulația străinilor, ci turism. Domnule Palman, aveți cuvântul pentru a răspunde întrebărilor. Now it's up to you. Uh, thank you, Mr. Chair, uh, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc stimaților deputați care au intervenit. Uh, cred că în mare ați exprimat un aviz pozitiv față de uh, propunerea comisiei și apreciem acest lucru Așteptăm cu nerăbdare ca acest aviz pozitiv să fie exprimat și într-un aviz către Comisia Libe. Poate au fost câteva aspecte ce au fost evocate așa pentru procesul verbal. Mai întâi, dacă nu mă așel, o, o deputată din Franța, doamna Karima Deli, spunea că a existat o astfel de propunere a Comisiei în martie 2013 da, propunerea a fost adoptată pe 1 aprilie 2014, acum un an de zile. Și, așa cum s-a spus deja, am tot discutat acest text atât la Consiliu cât și la Parlament, în Comisia Libe. De asemenea, câteva observații au fost făcute în ceea ce privește profesioniștii din domeniul maritim Uh, că aceștia ar trebui să fie incluși în propunerea noastră și pentru ei să existe de asemenea niște facilități suplimentare să poată să aplice pentru vize cât mai repede cu putință într-o etapă timpurie, înainte de a îmbarca la bordul navelor și de a se afla în larg și atunci să poată să aplice pentru vize și să vedem cum am putea să ușurăm acordarea acestor vize și procedura de aplicație. Și uh, vreau să vă spun că există această includere în text, uh, nu numai pentru personalul navigant la bordul navei, deci definiția acolo în text este foarte largă și cred că profesioniștii maritimi sunt incluși. Apoi, dorința de a avea un site uh, Schengen care să fie actualizat. Da, acest lucru figurează în textul nostru, în așa fel încât să avem și o aplicație electronică și să avem mai multă transparență. Apoi, întărirea muncii în rețea, și asta spuneam și în prima mea intervenție, este de altfel una, unul dintre elementele principale cuprinse în propunerea comisiei, deci și asta se acoperă. Și cred că am abordat astfel mai mult sau mai puțin toate punctele ce au fost subliniate în intervenții. Da, Regatul Unit, Irlanda, în afara spațiului Schengen. Bun, acolo nu vor exista obligații față de această nouă politică de vize ce va fi adoptată. Și oratorul spune în franceză, voilà, cam asta am avut de spus și aștept cu nerăbdare avizul dumneavoastră formal oficial. Vielen Dank, dass Sie hier waren und Mulțumim încă o dată pentru prezență și dau cuvântul colegului nostru pentru încheiere. örülök, annak, hogy elnök úr felhozta ezt a példát a Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Da, am notat diferența care există între cele două sintagme în limba germană referitor la turism și circulație, circulație în străinătate. Uh, sau știu că există o astfel de diferențiere și în limba maghiară. Uh, Așa că pot să vă spun că uh, cabina de maghiară a interpretat foarte corect ceea ce s-a spus. Deci eu aș vrea totuși pe viitor să continuăm să utilizăm totuși cuvântul turism și nu circulația străinilor sau alte sintagme asemănătoare. Acum, Comisia pentru Transporturi și grupul de lucru, Task Force, vor conlucra pe acest subiect și cu siguranță că înainte de vot va trebui să se țină seama și de avizul nostru. Nu trebuie să uităm nici cele spuse de comisie aici, ceea ce se află în joc, miza, pentru că altfel am pierde 60 de milioane de potențial turiști care ar putea să vină în Europa, să aibă o anumită ședere, cheltuieli și nu e vorba doar de destinații bine cunoscute, ci e vorba de un număr foarte mare de cetățeni care ar putea veni în întreaga Europa și care ar putea cuprinde și profesioniștii care lucrează în domeniul maritim, așa cum se spunea adinaori. Pentru că e clar că și acest lucru afectează competențele comisiei noastre. Suntem Comisia pentru Transporturi și trebuie să analizăm aceste elemente nu numai din punct de vedere al turismului, dar și din punct de vedere al transporturilor în general, chestiuni de infrastructuri, de securitate, de siguranță în aeroporturi și nu doar turismul singur, ca și politică, ca și uh, temă principală. E vorba de competențe care ne revin nouă. Și în acest sens e clar că vom aborda toate aceste aspecte, vom conlucra, vom analiza diferitele elemente pe masa de discuție, în așa fel încât să putem veni cu o propunere care să fie una pozitivă și să fie utilă Comisiei Libere. Mulțumesc foarte mult. Atunci acest punct de pe ordinea de zi s-a încheiat și la diverse nu am nimic. Așa că Următoarea reuniune va fi 13 aprilie luni, deci la ora 15. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez o zi bună. It was very perfect for me because yeah. I have 20 minutes. Because the translation in English it was. Yeah, too long ago. Yeah, He said about transportation. Why do they?